Dear colleagues, the first point in the afternoon agenda of our Primul punct de pe ordinea de zi de după amiază este discuția cu Europolul care a anunțat că 10.000 de copii erau dați dispăruți și am hotărât că era o bună idee să discutăm cu reprezentantul Europolului, dar nu numai, de asemenea cu domnul Newman, care este șeful serviciilor corporatiste de la Europol, doamna Dimitropulo de la Agenția pentru Drepturile Fundamentale și doamna Moralis de la ONG-ul uh, Missing Children Europa. Am să dau așadar mai întâi cuvântul celor trei invitați rugându-i să nu depășească 8-10 minute. Și apoi vom putea să lansăm dezbaterea, sperând că vom avea timp suficient pentru sesiunile de întrebări și răspunsuri. Dar mai întâi dau cuvântul Europolului domnului Neumann. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor! este pentru prima oară în ultimele luni când pot să vin să iau cuvântul aici, după ce președinta noastră anunțase că um, vor avea loc uh, atentate teroriste, că erau iminente, și nici două luni după ce dumneavoastră a făcut această afirmație, chiar s-au produs atentatele de la Bruxelles. Acum venim să vă vorbim despre copiii dați dispăruți această problemă chiar există și guvernul german a confirmat că și ei știu că în jur de 5.000 de copii refugiați uh, erau dați dispăruți, dintre care 400 ar fi cu vârsta uh, sub 14 ani. Acest fenomen al dispariției copiilor are mai multe fațete și prezintă mai multe provocări. Mai întâi, avem aspectul înregistrării acestor copii din cauza numărului nemai întâlnit de imigranți care au venit dintr-o dată pe teritoriul UE și din cauza faptului că administrațiile statelor membre au fost de dreptul copleșite, e normal să nu fi fost înregistrați toți minorii. Acum încercăm să vedem care sunt dimensiunile problemei și e pentru prima oară când un stat membru chiar a confirmat că nu știa unde se mai uh, găsesc în jur de 5.000 de minori neînsoțiți care fuseseră înregistrați la intrarea lor pe teritoriul UE în 2015. Și în următoarele săptămâni și luni, alte state membre sunt convins vor uh, raporta dispariția mai multor minori. Unele chiar au făcut-o deja. Întrebarea este ce facem odată ce avem această informație. Potrivit estimărilor Agenției ONU pentru Refugiați, 25% dintre cei care au venit în UE 2015 în calitate de imigranți erau minori neînsoțiți ceea ce înseamnă pe rasamblu o cifră uriașă. În timpul călătorilor, minorii sunt expuși uh, organizațiilor criminale și se estimă că mai mult de 19% uh, dintre minori au folosit uh, intermediari din organizații de criminalitate organizată pentru a putea ajunge pe teritoriul UE și au fost victimele rețelelor criminale. Noi deținem informații potrivit cărora multe dintre aceste grupuri uh, criminale organizate oferă servicii de călătorie către teritoriul UE, dar în același timp sunt implicate în traficul cu ființe omenești. Ne temem că un anumit număr dintre acești minori, de fapt, vor deveni victimele acestor uh, traficanți. În marea majoritate a cazurilor de trafic cu ființe umane pe care noi le-am anchetat și unde existau cazuri dovedite de exploatare sexuală, ne-am dat seama că în ultimii ani multe state membre au acordat prioritate acestui tip de anchete. Din păcate, în multe cazuri, acești minori care devin victimele rețelelor de criminalitate organizată sunt folosiți pentru a fura, pentru a cerși, uh, pentru fraudă la uh, asigurările sociale și în uh, scopuri sexuale. Aceste grupuri criminale consideră că acești copii sunt ca un fel de marfă și e mult mai simplu să-i muți de pe, dintr-un stat membru în altul. Totuși, minorii neînsoțiți, minorii imigranți, din cauza că sunt tineri, din cauza că nu sunt uh, uh, suficient de informați, din cauza că nu au bani, sunt victime facile pentru acești traficanți de uh, carne vie. Noi nu putem decât să repetăm cât suntem de îngrijorați din cauza acestei situații și din cauza faptului că acești minori sunt victimele acestor rețele de criminalitate organizată. Noi nu vrem să ajungem la concluzia că toți, dacă nu majoritatea acestor minori care sunt dați dispăruți, de fapt au ajuns pe mâinile uh, traficanților. Însă Orice copil care este abuzat este uh, un copil care ar fi trebuit de fapt să fie protejat. Nici măcar pentru unul singur nu putem să acceptăm să se întâmple așa ceva. Noi la European am gândit ce măsuri putem să luăm. Cea mai uh, de la sine înțeleasă este să înregistrăm toți minorii în statele membre unde ei au ajuns ca să avem o imagine mai clară a situației lor și să știm exact cam câți minori au uh, um, dispărut. Ar trebui să existe și sisteme uh, care să fie folosite, ca de exemplu sistemul uh, uh VIS sau sistemul SIS și chiar și Eurodac, ca să putem să înregistrăm datele minorilor acolo și apoi aceste date se poate să fie transferate dintr-o bază de date în cealaltă, astfel încât chiar și atunci când minorii se deplasează, să putem să îi localizăm. Eu nu vă spun însă nimic nou. Sunt convins de acest lucru. Se discută de mult în organizațiile instituționale și internaționale despre această problemă. Noi nu putem decât să vă recomandăm să se facă uh, verificări încrucișate între baza de date uh, Schengen, uh, Eurodac și uh, bazele de date a serviciilor de poliție unde se înregistrează dispariția acestor minori. Aceste verificări încrucișate ar putea să fie foarte utile. Noi vrem de asemenea să atragem atenția publicului asupra uh, acestei probleme. Avem uh, o experiență bună cu sistemul uh, Europe Most Wanted atunci când se emit mandate de arestare european, europene. De mai multe luni avem și un site internet pe care oamenii îl folosesc și astfel am putut să identificăm și să arestăm uh, 10 uh, persoane pentru care se emiseseră mandate de arestare. Cred că am putea să facem la fel pentru minori. Este și uh, o altă fațetă a acestei probleme, și anume reacția serviciilor uh, polițienești. Nu vreau să mă laud, dar cred că avem un bun mecanism care ne permite să uh, sprijinim serviciile de poliție uh, din uh, statele membre și orice fel de operațiuni de luptă împotriva traficului cu ființe umane. Noi avem o bază de date în care stocăm toate informațiile pe care le primim din statele membre privitor la asemenea închete. Colaborăm de asemenea cu ONG-uri ca să înțelegem care sunt cele mai bune practici și recomandări. În concluzie, pot să spun că preocuparea pe care o avem din cauza numărului mare de uh, minori refugiați dispăruți nu are cum să dispară în viitorul apropiat. Nu știm uh, decât în linii mari cam uh, care este amploarea uh, fenomenului și știind că acești minori sunt victimele traficului traficanților de um, ființe umane și devin victimele exploatării sexuale, nu poate decât să ne, ne liniștească pe toți. Deocamdată Uh, nu putem decât să sprijinim anchetele în curs de desfășurare uh, pe aceste fenomene. Mulțumim frumos, uh, domnule Newman, pentru informațiile furnizate. Acum vreau să dau cuvântul reprezentantei Agenției pentru Drepturile Fundamentale, doamna Dimitropulu. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați eurodeputați. Fenomenul copiilor neînsoțiți care dispar nu este nou, din păcate. Fra lucrează pe acest uh, subiect uh, încă din 2009 și am subliniat riscul abuzului și exploatării copiilor care dispar. Recent am uh, inclus dovezi ale minorilor care dispar în stat, din statele UE de când cu criza refugiaților. Mm, și analizăm dacă nu cumva SIS-2 ar putea fi utilizat uh, ca să vedem ce se întâmplă cu minorii neînsoțiți în așa fel încât autoritățile de protecție a copiilor să primească și ele acces la aceste informații. Să vedem câți copii dispar în Europeană și de unde, pentru că la ora actuală noi nu avem un număr exact. Am auzit datele oferite de Europol prin domnul Newman, dar trebuie să vedem cine trebuie să raporteze cui disparițiile și ce se întâmplă cu adevărat. Pentru că în momentul în care ajung aici copiii, ei trebuie înregistrați la autoritățile competente naționale și ar trebui ca dispariția lor să fie semnalată poliției. Să se întâmple ca și când un părinte ar anunța că a dispărut uh, copilul. Adesea însă nu se întâmplă asta. Care sunt problemele aici? În primul rând, nu știm câți copii neînsoțiți uh, nu sunt înregistrați și dacă sunt dispăruți de undeva. Nu avem de unde să știm. În al doilea rând, nu avem un registru central și apar uh, duble înregistrări, deci multe date se tot uh, acumulează în facilitățile de primire. Ceea ce înseamnă că același copil dispărut poate fi uh, declarat dispărut de mai multe ori, în mai multe locuri, într-un singur stat membru. Și poate fi declarat dispărut în mai multe state membre. Vă ofer un exemplu. Dacă un copil ajunge acum la Lesbos, în Grecia, poate dispare de undeva de acolo și apoi dispare de pe o altă facilitate de pe continent și același copil e declarat dispărut mai târziu și în Suedia și în Germania, fiindcă el n-a fost găsit. Iarăși nu știm câți dintre acești copii sunt găsiți și unde sunt ei găsiți. Unii dintre copiii care dispar din Grecia sau din Italia, de exemplu, sau din orice alt stat, pot ajunge la un dat într-un alt stat membru, de exemplu în Austria. Dar la ora actuală, autoritățile austriece nu știu că acel copil e dat dispărut în Grecia, iar autoritățile ele nu vor ști că el a fost găsit în Austria. Și pentru a avea o trasabilitate, Trebuie făcut un raport depus de gardianul copilului sau de alte autoritate la poliție sau la alte autorități pentru a iniția procedura de căutare. Dar lipsesc adesea aceste rapoarte sau întârzie de aceea mulți copii nu sunt de identificat, nu au un gardian, iar uh, obligațiile de raportare pe lângă gardian nu sunt întotdeauna foarte clar stipulate prin lege, iar procedura de raportare poate să fie și ea una care îngreunează procesul, pentru că unii consideră că este totul prea complicat și durează prea mult. Uh, articolul 32 din decizia pentru SIS-2 arată că putem include anumite informații în SIS-2, de exemplu ce copii dispar, dar uh, se întâmplă adesea să uh, se stipuleze că trebuie incluse anumite date doar dacă se consideră că ei au dispărut cu adevărat. E vorba, de exemplu, de 60.000 de cazuri în anii trecuți, dar nu știm câți dintre aceștia au fost minori neînsoțiți. Nu avem de unde să obținem aceste date. Pentru aceste situații, când într-adevăr se face o raportare la poliție, poliția, adesea nu există un follow-up, pentru că lipsesc uh, dovezile care ar putea să ajute la trasabilitate. Uh, de la amprentarea copilului până la multe date de acest gen. Deci cum putem îmbunătăți situația? În primul rând, toate cazurile de minori neînsoțiți trebuie raportate la poliție sau alte autorități competente și uh, introduse în SIS-2. Trebuie numiți gardieni cu obligații foarte clar în 24 de ore. Și pentru ca copiii neînsoțiți să devină vizibili, să fie o categorie separată, trebuie să fie catalogați astfel și în SIS-2. Amprentele incluse în SIS-2 pot îmbunătăți și ele identificarea persoanelor, cât timp există niște clauze de salvgardare. Și pentru a îmbunătăți protecția copiilor cu un sistem eficient de autoritate pentru protecția copilului cu acces SIS-2, trebuie să mergem dincolo de ce avem până acum să nu creăm un cerc vicios în care copiii neînsoțiți sunt găsiți și doar pentru a dispărea iarăși. Pentru a-i proteja cum trebuie, trebuie să înțelegem de ce ei dispar și cum putem preîntâmpina disparițiile. Deci, de ce dispar? Nu există un studiu comprehensiv. Will be addressed individually We do know that many of unaccompanied children... Știm că mulți uh, copii părăsesc uh, facilitățile de recepție pentru a se întâlni cu părinții, cu prietenii, cu familiile din alte state membre. Și știm că procedurile oficiale durează mult, nu există relații transparente cu autoritățile, nu există informații suficiente oferite copiilor și toate acestea contribuie la decizia acestor copii de a pleca singuri, ceea ce face din ei victime ale rețelelor de traficanți. Condițiile improprii de primire uh, sunt uh, cele care îi determină pe copii să plece. Copiii aceștia nu sunt îngrijiți, nu primesc uh, informații, adesea sunt abuzați fizic sau în alt mod. E o problemă care trebuie analizată. Ei se simt respinși, Uh, simt că nu vor primi azil, ceea ce iarăși le afectează decizia și uh, îi face că ei să devină vulnerabili în, ca, în fața exploatării. Ei încearcă să supraviețuiască singuri, să câștige singuri uh, bani, să trimită bani acasă, familiei. Deci cum putem preîntâmpina aceste dispariții? Mai întâi, toți actorii implicați, inclusiv cei din, de la azil, migrație, implementarea legei, autorități de protecție a copilului, trebuie să lucreze mână în mână. Toate aceste autorități trebuie să respecte principiul uh, interesului copilului. Asta înseamnă să creăm un mediu sigur pentru copiii neînsoțiți, să le oferim uh, facilități de îngrijire, uh, adăpost, protecție eficientă. În al treilea rând, trebuie să facem tot posibilul pentru a combate rețelele de traficanți sau rețelele criminale. Și la final vreau să subliniez un lucru de la sine înțeles. Copiii aceștia nu-și doresc să dispară și nu prea au de ce să dispară dintr-un loc în care sunt îngrijiți. Patru măsuri ar fi necesare pentru a contribui la reducerea numărului minorilor nesoțiți dispăruți. În primul rând, trebuie să existe facilități uh, de primire și de uh, cazare în uh, familii tutelare, um, pentru că de acolo e mai puțin probabil ca ei să plece. La fel, copiii neînsoțiți ar trebui să fie registrați în Sistemul Național de Protecție al Copilului. Să nu lăsăm doar la latitudinea autorităților de migrație și azil. Trebuie implicați direct cei de la protecția, de, protecția copilului. Multe state membre aplică deja măsuri de acest gen și îi plasează pe acești copii în case uh, sigure, cum se numesc ele. E vorba mai ales de uh, copii uh, care au fost pe mâna traficanților ei bine, ei primesc îngrijiri speciale pentru a-și redobândi încrederea în societate. Se fac niște analize individuale de risc, se ia o decizie finală luată de o instanță de judecată pentru o perioadă predefinită de timp care urmează a fi revizuită. Spunem foarte clar că aceste facilități uh, nu uh, impun condiții de detenție. Copiii nu trebuie ținuți închiși în numele siguranței lor. Adesea, uh, aceste măsuri uh, um, vor încuraja dispariția, pentru că copiii se tem să fie uh, reținuți și, prin urmare, fac tot posibilul să scape. Trebuie să existe linii directoare pentru toți copiii neînsoțiți. În acest sens avem un manual, iar gardienii trebuie să fie instruiți. Ei trebuie să poată preîntâmpina disparițiile, ei trebuie să identifice riscurile. Și în al treilea rând, să creăm o relație de încredere cu copiii. Copiii au dreptul la informație, iar informația trebuie să se facă în funcție de vârstă și maturitate. Pentru a, dobândi, a le dobândi încrederea, trebuie să le spunem adevărul, să ne angajăm într-un dialog și să uh, punem totul pe tapet, temerile, grijile, trebuie să lansăm și procedurile de reîntregire a familiei și să identificăm din timp niște soluții durabile care vor reduce sentimentul de incertitudine și vor face ca vulnerabilitatea în fața abuzului, vulnerabilitatea acestor copii să scadă. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, doamnă Dimitropolu. Doamna Morales, de la Missing Children Europe. You chair, honorable members of the European Parliament. As mentioned by previous... Mulțumesc foarte mult. Așa cum a spus și antevorbitoarea mea, uh, prezența minorilor, problema uh, minorilor nesoțiți e o problemă gravă de ultimii ani. Într-adevăr, uh, câteodată situația s-a schimbat, dar rapoartele actuale arată că fenomenul e amploare. Pentru a face față acestui fenomen, în octombrie 2015, Missing Children Europa a lansat un proiect pentru a preveni uh, și a uh, soluționa problema minorilor neînsățiți. E vorba de um, un studiu la care au participat centre de cercetare, experți, uh, autorități uh, poliționești din șapte state membre. Uh, sau uh, s-a revizuit situația din țara de origine, de tranzit și de destinație, uh, s-au uh, confirmat sau s-au desprins provocările care ne așteaptă în acest domeniu. Prima provocare o reprezintă lipsa de pregătire de formare a profesioniștilor. Niciunul din reprezentantul organizațiilor de aplicare a legii nu fusese pregătită pentru a face față acestei situații. Doar 22% din tutori sau din cei care se ocupă de acești copii au fost formați și 12% au fost pregătiți pentru a face față acestei situații a copiilor care lipsesc. Uh, adesea, autoritățile consideră că atunci când copiii au uh, lipsesc, au părăsit orfelinatele sau centrele din proprie dorință. Apoi, faptul că nu există proceduri pentru a preîntâmpina uh, dispariția copiilor. Când există proceduri, ele se aplică mai ales uh, la nivel uh, local și nu sunt uh, suficient de cunoscute de cei care trebuie să le pună în aplicare. Studiul nostru mai arată că lipsa unei evaluări sistematice de, de evaluare a riscului ar trebui, deci ar, duce la faptul că procedurile nu se remarcă prin absență procedurile de raportare nu sunt cunoscute sau sunt prea îndelungate, uh, disparițiile ori nu sunt uh, raportate, ori sunt raportate prea, prea târziu. Uh, după raportare ar trebui să aibă loc o anchetă, dar câteodată ancheta nu are loc. Um, hotline-urile pentru uh, copii dispăruți, uh, care sunt uh, operaționale în toate statele membre, nu sunt folosite în mod sistematic. Apoi, um, e greu să obții informații de la autorități în timpul anchetei. Tutorii și îngrijitorii au spus că um, au considerat că s-ar putea ca o parte din copii să fi fost găsiți, deși n-au auzit uh, de, nimic despre acest lucru. Foarte important uh, este schimbul de informații între uh, agenții. Uh, nu se definește proprietatea și, de asemenea, lipsă și cooperarea în schimburile transfrontaliere. Deci, când un copil părăsește o țară, eforturile de a schimba informații pentru a continua ancheta lipsesc. De asemenea, cu ocazia studiului am descoperit că copiii care lipsesc Uh, câteodată ar putea să-și regăsească familiile, dar procedurile sunt prea complicate sau prea uh, îndelungate. De exemplu, în Suedia, rata de dispariție a scăzut foarte mult atunci când transferurile uh, de da, Dublin spre Grecia au fost suspendate. Deci ce putem face? Săptămâna trecută, o asociația noastră a a publicat uh, linii directoare, un uh, uh, manual pentru, care a fost prezentat cu ocazia unui training pentru profesioniști care cu toții au confirmat faptul că sigur că acest ghid este foarte util, dar că au nevoie de mai multă pregătire și mai multe resurse în țara lor pentru a-și putea face treaba. E nevoie ca agențiile să se pună de acord în ceea ce privește procedurile și de asemenea să îmbunătățească evaluarea de risc, raportarea și răspunsurile. Apoi, Um, ca copii să nu mai dispară, trebuie să uh, ne ocupăm de procedurile care duc la dispariție. De exemplu, cererile de reunificare uh, familială ar trebui să fie tratate în mod prioritar. Copiii ar trebui să ceară azil în țara în care se află, fără ca ei să facă obiectul transferului înspre alte țări. Gardienii ar trebui să fie numiți imediat uh, după ce copilul a sosit. Copiii ar trebui de asemenea să fie informați în legătură cu procedurile, pentru că adesea singura informație pe care o au la dispoziție e cea pe care au primit-o de la traficanți. <clears throat> Și în al treilea rând, cooperarea transfrontalieră ar trebui să fie uh, sporită tocmai pentru a face față acestor dispariții. De exemplu, ar fi nevoie de un schimb uh, eficient de informații sub tutela autorităților de protecție a copilului. De asemenea, ar trebui uh, să fie folosite și informațiile de la serviciile secrete în ce privește traficanții de uh, carne vie. De asemenea, uh, liniile de tip hotline ar trebui să fie folosite sistematic pentru ca copiii să fie căutați dincolo de granițele naționale. Și, în fine, dar nu în ultimul rând, principiile europene în ceea ce privește protecția copiilor ar trebui să fie o preocupare, uh, mai ales când Comisia va publica uh, comunicarea mai târziu în acest an. Uh, ar trebui ca fiecare copil să fie cunoscut ca o persoană cu drepturi nenegociabile. Dreptul, deci protecția, trebuie să fie un drept inalienabil. Când dispar copiii, reacția nu ar trebui să fie diferită dacă e vorba de un copil european sau de un copil al unui imigrant, un copil neînsoțit. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Morales. Am șapte uh, colegi care s-au înscris. Uh, doamna Lenart, în primul rând, mis domnul Lenart. Mulțumesc foarte mult, mulțumim, uh, domnul președinte. E o poveste neplăcută. Nu se știe despre câți copii vorbim nu, copii, nu știi mai cui sunt, cine îi soțește, ce fac acești copii, unde se află. Aveți dreptate când spuneți că nu avem uh, date la dispoziție, dar nu avem nici Uh, dovezi că ar fi căzut pe mâna traficanților de uh, ființe umane sau a, uh, au ajuns să facă prostituție și așa mai departe. E îngrozitor. Dar în orice caz, ce am putea face noi, Parlamentul European, pentru a vă ajuta? Doi vorbitori au vorbit despre scăderea vârstei pentru amprentare la Eurodac. Acum uh, o putem face doar de la 14 ani în sus. Sigur că situația ar putea fi îmbunătățită. Nu știu dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, uh, pentru că știu că copiii cresc și li se schimbă mâinile și amprentele. Apoi, în ceea ce privește regulile de la Dublin, trebuie să ne asigurăm că copiii pot cere azil oriunde s-ar afla și nu doar în, în prima țară de sosire. Credeți că, într-adevăr, ar fi o măsură utilă? Copiii poate se tem să fie înregistrați. Le teamă de autorități, le teamă de structurile administrative. ONG-uri uh, au uh, spus lucruri câteodată foarte bune despre cooperarea cu Europol. Poate ar fi bine să o subliniem, uh, subliniem și acest subiect în acest domeniu. Uh, Aș dori să întreb pe experții noștri dacă consideră că împreună cu, cu ONG-urile precum uh, Missing Children uh, sau alte ONG-uri de a aborda sau de a uh, găsi o soluție la problema de care vorbim astăzi. În ceea ce privește Missing Children, că e vorba de copii care au dispărut din Uniunea Europeană sau copii migranți, nu contează dacă e refugiat, migrant, solicitant, de azil, copilul rămâne copil și merită sau trebuie să beneficieze de protecție. Dar cred că e foarte important să luăm reacție rapidă, pentru că fiecare uh, secundă pierdută, uh, șansele ca copilul respectiv să fie găsit uh, scad. Ce putem face? Pentru că am impresia că autoritățile naționale câteodată nu sunt suficient de sensibilizate. Eu vin din sudul o, Olandei, avem o graniță comună cu Belgia. Uh, am avut, uh, deci doi copii au dispărut și în 10 minute uh, ar fi putut să fie în uh, Germania, în Olanda sau în Belgia. Cum am putea să îmbunătățim cooperarea transfrontalieră și uh, în acest domeniu? Mulțumesc. Mulțumim. Doamna Ferraro. Grazie, Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte aș vrea să vă atrag atenția asupra două puncte. Mai întâi, cei care au vârste cuprinse sub 16 ani și care se află în centrele de adăpost, de exemplu, din Calabria. Avem mulți minori neînsoțiți, dar avem uh, probleme și cu numirea unor tutori uh, care se oferă voluntar. Aceștia sunt din ce în ce mai puțin la număr și, prin urmare, avem o dublă problemă și chiar și un conflict de interese, din cauza că nu avem suficiente persoane care vor să fie uh, voluntari pentru tutore, atunci este numit uh, tutore uh, directorul centrului de adăpost. Și bineînțeles că avem probleme de lipsă de uh, obiectivitate. Un alt tutor e poate că ar fi mult mai adaptat decât uh, directorul centrului de adăpost care cum se poate ocupa bine de uh, un număr atât de minori. Și se ajunge și la uh, cazuri în care chiar și un, o persoană din afara centrului care dorește să fie tutore, până la urmă este responsabil de 70 sau 80 de copii în același timp încă o dată, nu are cum să se ocupe de toți acești minori în mod adecvat. O altă problemă, școlarizarea. Mulți dintre minori care au 14, 15, 16, 17 ani au nevoie de cursuri de alfabetizare. Și nu întotdeauna la nivel uh, statal există școli care să organizeze cursuri serale, cursuri care să aibă loc doar seara. Și atunci ce să facem? Să-i amestecăm cu copii de vârstă de grădiniță? În unele localități așa se întâmplă, dar uh, până la urmă acești minori neînsoțiți nu vor să meargă la școală cu uh, copilaj de 5-6 ani și atunci ei nu au cum să se integreze pentru că nu știu să citească și să scrie și nu știu să vorbească limba și în loc să meargă la școală, ei hoinăresc prin oraș și atunci e mult mai simplu să fie atrași de criminalitatea organizată sau de oricine care îi momește în vreun fel. Și mai am și o altă întrebare pentru doamna de la Agenția Drepturilor Fundamentale. Ce părere aveți despre posibilitatea de a încredința uh, minorii neînsoțiți uh, unor familii și unor persoane particulare în condițiile în care mai multe criterii sunt îndeplinite. Dar nu credeți că ar fi o soluție ca să ținem cont totuși de interesul superior al minorului și Uh, rezolvăm problema lipsei tuturor voluntari. Mulțumesc. Because uh, we won't finish in time. Okay, Mrs. Corazza. Uh, o să rog colegii să, se, să respecte timpul alocat, altfel nu vom termina la timp. Doamna Corața Bild, mulțumesc. E un subiect înfiorător. Noi la Intergrupul pentru Drepturile Copiilor, după ce am primit raportul de la Missing Children Europe, am reacționat. Ne-a șocat pe noi toți situația aceasta și la nivel transpartinic, la grupul pe care îl uh, coprezidez, am avut uh, ocazie să vă ascultăm și vă mulțumesc pentru asta. E important ca dezbaterea să fie una publică, e important să împărtășim cu colegii aceste informații. E frustrant, într-adevăr. Dumneavoastră descrieți uh, o imagine foarte clară de lipsă de partajare de informație la nivel transfrontalier, la nivelul autorităților de implementare a legii și doresc să menționez problema identificării și înregistrării. În uh, comunitatea copiilor, sentimentul este că um, a lua amprente vine cumva împotriva firii de a fi copil. Um, unii dintre noi, mandatul precedent, ne-am ocupat de pachetul de azel și de faptul că trebuie să ne axăm pe drepturile copiilor și pe minorii neînsoțiți. Am încercat să spunem că înregistrarea amprentelor copiilor e un fel de a introduce pe copii într-un sistem protejat. Astfel, autoritățile vor ști că acești copii există în Europa. Prin urmare, trebuie protejați. Din păcate, 50% pleacă din uh, centrele de recepție, fiindcă îi întâlnesc pe tra- traficanți înainte de a-i întâlni pe uh, cei de la autorități. Și dacă acești copii nu ajung în sistem, noi nu avem cum să-i protejăm. Deci întrebarea este ce altceva mai putem face pentru a actualiza lucrurile. Ați menționat Eurodac, uh, SIS-1, SIS-2, pașapoartele pentru copii. Acceptăm doar uh, instrumentul de recunoaștere a trăsăturilor feței pentru copii sau ne trebuie date biometrice, în așa fel încât acești copii să fie într-o bază de date, iar baza de, dată să fie, de date să fie actualizată. Și am o întrebare și pentru Europol. Dumneavoastră sunteți acum uh, sub mare presiune. Vi se cere să alocați o parte din resurse combaterii terorismului, ceea ce este o pretenție perfect uh, de înțeles după ce s-a petrecut în Europa. Așa că nu vă critic, ci doar vă întreb. Există cumva riscul ca acest lucru să se întâmple pe spuza muncii dumneavoastră extraordinare cu privire la combaterea traficului de persoane, în special traficului de copii? Statisticile sunt clare. Sunt din ce în ce mai mulți copii care cer azil. Din ce în ce mai mulți copii, din ce în ce mai mult fete, din ce în ce mai mulți minori neînsoțiți. E un fenomen în masă. Cum să ne asigurăm că resursele vor fi suficiente, că atenția va fi suficientă? Pentru că trebuie un mecanism de alertă timpurie, un mecanism de prevenție, tot ceea de fapt ce ați descris dumneavoastră, atât pentru a preveni cât și pentru a combate acest flagel, în așa fel încât copiii să nu mai fie implicați în activități criminale. Mulțumim, doamnă Corața Bild. Nu pot decât să vă rog, cât pot eu de frumos, să vă limitați la două, maxim trei minute, altfel nu vom avea timp să ascultăm și răspunsurile. Domnul Iurec, vă rog. Mulțumesc! Tragedia copiilor dispăruți nu are loc în Yemen, Somalia sau Darfur ci în partea centrală a Europei. E o tragedie umanitară fără precedent. Și ar fi bine dacă am obține informații precise despre ce știm deja. Pentru că, chiar dacă numărul copiilor găsiți este unul mărunt, și aici aș vrea să știu uh, despre câți copii discutăm concret, Deci chiar și pe un mic eșantion putem să tragem niște concluzii. Și trebuie să ne întrebăm concret ce s-a întâmplat. Ori acești copii au fost răpiți, sau sunt în continuare răpiți, uh, la o scară fără precedent, ori se face fraudă. Și acești copii devin uh, niște obiecte numai bune de traficat. La fel, poate și informația co- despre copiii care intră pe teritoriul nostru este multiplicată și e uh, cumva folosită ca să-i acopere pe niște adulți care ajung în Europa. Oricum ar fi, copiii trebuie protejați. Reprezentanta de la Missing Children vorbea despre asta. Eu cred că toate statele membre au o normă constituțională cum că toți cetățenii trebuie să se bucure de protecție. Integritatea și demnitatea persoanelor trebuie garantată. Nu doresc să trag concluzii pripite, nici nu vreau să acuz pe cineva de ceva. Eu știu că și Europol face tot ce poate și la o adică are resurse limitate. Iar principala răspundere este la agențiile de implementare a legii în țările de unde au dispărut copiii. Dar autoritățile și instituțiile din Uniunea Europeană sunt și ele răspunzătoare, fiindcă au ignorat această posibilitate, au spus că trebuie să deschidem poarta în fața oricui, dar fără a se gândi la niște probleme reale de securitate aici. Deci, ori avem de-a face cu niște operațiuni infracționiste la o scară fără precedent, ori e o înșelăciune. Dar, în primul și în primul rând, toate acestea au de-a face și cu niște declarații fără simțul răspundere din partea unor lideri uh, de la instituțiile europene și uh, șef de stat și de guvern care i-au încurajat pe migranți să vină iar uh, copiii aceștia sunt prețul plătit. Pentru că în majoritatea cazurilor, copiii nu au venit aici de bunăvoie, au fost aduși încoace. Și, totodată, vedem cum uh, ni se spune că cei care au fost realiști față de acești, acest fenomen s-ar fi înșelat. Eu cred că cei care sunt responsabili politic pentru asta ar trebui să își asume această răspundere acum. Trăim într-o comunitate democratică și mi se pare că răspunderea democratică trebuie să se aplice indiferent ce se întâmplă. Doamna Gomez are cuvântul. Mulțumesc. Am fost uh, la Moria și am văzut uh, copii 2500 de oameni au ajuns acolo după 20 uh, martie, uh, la doar 10 zile de la semnarea acordului cu Turcia. Și eu am văzut copii în centrul de detenție de la Moria și mă gândesc că acum numărul lor este și mai mare. N-ar trebui să se întâmple asta și iată. Am văzut copii și la uh, Pireus, am văzut și copii și în taberele de refugiați mai structurate. Oricum, am văzut peste tot copii neînsoțiți sau cu, cu adulți care spuneau că sunt rude sau consăteni, chipurile. Am fost în Lesbos uh, la un ONG care lucra cu uh, autoritățile elene și unde uh, existau șapte minori, unul de, în vârstă de șapte ani. Mi s-a spus că facilitățile sunt insuficiente, gardienii sunt insuficienți, Uh, nu au suficient ofițeri care să se ocupe de situația copiilor. Deci copiii există acolo la mila traficanților, prada traficanților, prada tuturor rețelelor de exploatare a ființelor umane. Și asta se întâmplă în Europa, ceea ce e strigător la cer. Iar statele membre care sunt, uh, sunt responsabile de această mizerie, ce fac? Sunt copii uh, cu mame și se spunea că așteaptă reîntregirea familiei. Pentru că uh, soții erau în Germania, Suedia, așteptându-i. Mulți au fost trimiși singuri în Europa, fiindcă uh, se așteptau să fie reîntregiți cu cineva dar uh, stăteau acolo blocați pentru că statele membre au decis să distrugă Schengen și să blocheze frontierele. Deci, asta e situația. Și dacă nu arăt cu degetul către Europol sau către agenții, atunci ce să fac? Arăt cu degetul către guvernele noastre care au răspunderea politică în fața acestui eșec mizerabil. Pentru că acești copii merită protecția noastră, copii de refugiați, copii de migranți. Și sunt cei aflați în spatele acordului cu Turcia. Acord care permite traficanților să uh, recruteze acești copii. Ei au răspundere politică aici. Și, în ultimul rând, statele membre au încălcat Schengen, normele Schengen, blocând frontierele. frontierele. Inclusiv Germania e vinovată aici. Mulțumim. Doamna Wimberg are cuvântul acum. Îmi pare rău să spun că la început Germania a spus că nu mai sunt frontiere și apoi ce a făcut? i-a capacitat exact pe cei care blochează frontierele acum. Mai avem 9 minute, spune președinta, șase doritori uh, din sală plus uh, experții noștri. Deci, doamnă Wimberg, vă rog frumos. Mulțumesc, voi respecta timpul alocat. Doresc să vă spun că mă neliniștește această situație. Citesc cum uh, acești copii devin sclavi sexuali sau Uh, pradă rețelelor infracționiste. Trebuie făcut ceva, nu, nu mai putem asista la așa ceva. Vreau să vă spun că asistăm la o migrație în masă, ceea ce și n-ar mai trebui să ne mire că apar atâția copii neînsoțiți. În uh, Suedia, anul trecut, au venit 35.000 și au cerut uh, azil, deci în Suedia. Copiii dispăruți din Suedia se spune că numărul acestora a scăzut, dar eu nu cred. Eu cred că a chiar crescut, pentru că avem și o problemă nouă. Sunt mulți tineri care vin acum din Maroc și Afganistan. Și au dreptul să ceară azil. Dar, adesea, azilul e respins și asta înseamnă că acești copii nu vor să fie returnați. Prin urmare, dispar de bunăvoie și nesiliți de nimeni. Există numeroși copii marocani care au ajuns în stradă în Suedia. Și dacă cineva vrea să-i trimite înapoi în Maroc, atunci uh, nici țările respective nu-i mai, nu mai vor înapoi. În Suedia, acum ne gândim dacă nu cumva uh, trebuie să-i închidem pe acești copii ai străzii. Pentru că Marocul, de fapt, ar trebui să-i preia într-un fel sau altul. Oricum, mă gândesc că această problemă există și în alte state membre ale Uniunii Europene. Deci sunt copii care ar trebui returnați, dar n-ai cum și n-ai unde. Ce facem? Mulțumesc. Doamna Jean Lambert. Da, de ani de zile unii dintre noi spunem că sistemul de azil ar trebui să vadă puțin ce se întâmplă cu cei care nu pot fi returnați din cauza circumstanțelor din statul de origine. Trebuie creat un statut și pentru aceștia. Există un risc în numeroase state membre de a-i pedepsi pe copii pentru lipsa de răspundere atât din partea țării de origine cât și din partea propriilor noastre guverne, după caz. Ascult propunerile de acum și văd ce se propune pentru modificarea sistemului de azil, dar mă îngrijorează toate acestea. Am reușit uh, să obținem o uh, la un moment dat o reformă care avea în centrul preocupărilor sale bunăstarea copilului, acum însă vedem că se fac propuneri politice despre ce trebuie să facem. Eu, personal, cred că trebuie să facem eforturi mai mari la nivelul guvernelor noastre pentru a implementa decizia CEJ cu privire la nereturnarea copiilor uh, uh, sub regimul Dublin în țara în care au depus prima dată cererea și ar trebui ca acești copii să beneficieze de un tratament uh, acolo unde se află acum. Apoi, discutând despre procedura de înregistrare, să vedem cum îmbunătățim problema încrederii în sistem. Lipsește încrederea, iar acum, dacă ne uităm la unele dintre guvernele naționale, mă gândesc la Franța și Regatul Unit și Calais, unde avem decizii judecătorești care spun fără echivoc că copiii din tabere de la Calais, prin uh, Dublin și prin Convenția uh, Europeană a Drepturilor Omului, au dreptul de a fi în Regatul Unit. Sunt niște sentințe judecătorești care nu sunt implementate acum. Ori autoritățile din Franța, uh, nici ele nu stau bine la capitolul de a identifica și sprijini acei copii. Noi, cei din Parlament, știm cam ce am avea de făcut și doresc să mulțumesc uh, vorbitorilor de astăzi care au uh, vorbit cât se poate de clar despre asta, în așa fel încât acum noi să ne facem treaba pe lângă guvernele noastre. Mulțumesc, doamnă Lambert, doamna Vergia. Merci, madame la présidente. Je trouve que ce euh, reste bien Mulțumesc. Într-adevăr, subiectul este foarte confuz. Eu nu înțeleg foarte bine. Nu înțeleg, spune din nou vorbitoarea, de unde provine această cifră de 10.000 de copii, de unde și ce reprezintă, de fapt. Am înțeles că situația a scăpat de sub control, uh, mai ales legată de înregistrări în uh, unele state membre, dar nu mă pot declara mulțumită. Mai ales că mi se spune că o mare parte dintre copii au ajuns pe mâna traficanților. Din câte am înțeles, răspunderea revine statelor, având în vedere competențele pe care le au în acest domeniu. Și o răspundere gravă. Aceste state au semnat cu toții Convenția privind drepturile copiilor, au, trebuie să respecte Carta Drepturilor Fundamentale, Regulamentul Dublin și nu doar articolul 1 din Regulamentul de la Dublin. Și, deci, și, și articolul care împiedică returnarea minorilor. Copiii ar trebui să fie protejați, indiferent de statut, de vârstă și pe teritoriul respectiv să beneficieze de aceleași drepturi ca uh, ceilalți copii. Deci e ceea ce numim noi interesul superior al copilului. Din păcate, mă tem că trăiesc într-o țară care nu se simte obligată de această convenție. Se pare că există 10.000 de copii anual care cer protecție. Jumătate dintre ei uh, primesc un răspuns negativ la cererile lor, tocmai că în ceea ce îi privește acești minori, se practică așa numitele teste osoase, care uh, vizează mai ales uh, împiedicarea acordării de protecție copilor. Jean Lambert a avut mare dreptate când a vorbit despre uh, Cale. Există cam 300 de copii Uh, minori uh, însoțiți acolo. Uh, Franța și Regatul Unit își aruncă unii altora um, răspunderea. Sunt pe teritoriul francez, guvernul francez ar trebui să să se oblige sau să îndemne guvernul britanic să-și asume răspunderea pentru că copiii aceștia au dreptul la regrupare familială în Regatul Unit. Deci e nevoie de schimbul de informații în această dimineață am vorbit despre alte subiecte, constatăm că problema e aceeași, a schimbului de informații între serviciile vizate. Deci, mă întreb dacă am putea să ne asigurăm că toate sistemele care există sunt uh, folosite pentru apărarea drepturilor omului, a drepturilor fundamentale și mai ales a drepturilor copiilor. Pentru noi ar trebui ca acest dosar să fie o prioritate și aș dori să uh, îi acordăm atenția sporită necesară, să se ia măsuri concrete pentru a rezolva această situație, pentru că nu putem să spunem că, iată, sunt 10.000 de copii care dispar pe teritoriul europene, să uh, ne punem întrebări în legătură cu care ar putea fi soarta lor și să nu luăm uh, măsuri. Mi se pare la fel de important o problemă la fel de importantă precum celelalte care ne preocupă în comisia noastră. Mulțumim, doamnă Verșia. Doamna Voltmans. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc tuturor vorbitorilor. Este o realitate înfiorătoare, 10.000 de copii dispăruți um, și vreau să vă spun că eu când am auzit de așa ceva, m-am dus personal la Haga pentru a lua legătura cu Europol, am luat legătura cu Europe Missing Children, cu Child Focus și vreau să vă spun sincer, dragi colegi, la noi, când uh, uh, un câine sau o pisică dispare și nu vreau să compar așa ceva cu un copil, apar acțiuni pe Facebook, tot soiul. Aici e vorba de 10.000 de copii dispăruți în Europa și câți membri suntem aici ca să vorbim despre asta astăzi? Câți eurodeputați? Vreau să vă spun că uh, noi adesea lansăm dezbatere în regim de urgență în Parlamentul European pentru respectarea drepturilor omului în numeroase state. A sosit însă momentul să uh, avem în regim de urgență o dezbatere despre cum tratează Europa acest subiect. Am uh, tot auzit despre prevenție, dar uh, și despre sensibilizare, despre cum să percepem riscul și în rândul cetățenilor trebuie să fie uh, strânită prudența, la fel și în, între servicii, și nu doar la migrație și la azil. Vedem acum ce se întâmplă cu lupta împotriva terorismului, zilnic auzim de asta, dar cu puțin progres. Și ce se întâmplă cu uh, votul pe amendamentul Ceciliei Wikström, cum că uh, copiii trebuie să ceară uh, azil acolo unde sunt. Uh, de câte ori acești copii devin victimă? Vrem să-i facem să mai fie victimă încă o dată? Este un gând înfiorător. Și am, o întreba, am uh, cerut uh, uh, o acțiune din partea doamnei comisar cu privire la ce se întâmplă cu, comi, cu copiii nesoțiți. Așteptăm asta din 2014 și au trecut doi ani de zile fără nimic. Deci mă gândesc că ar trebui ca și din partea comisarii să cerem să accelereze un pic lucrurile, ca să uh, capete contur. Și am uh, două întrebări. Uh, n-ar uh, uh, fi oare mai bine, eu sunt de fapt membru supleant, sunt la FET, și n-ar fi oare mai bine să avem un plan comun de acțiune, să aducem la oaltă toate datele, pentru că um, putem să le adunăm de la cei din teren și n-ar sosit momentul să facem o rezoluție comună pentru a cere o monitorizare ca atare, pas cu pas, și unul dintre vorbitori la un moment dat zicea, uh, și am auzit și eu foarte multe despre ce important este să prevenim, să fim pregătiți pe, ca pe viitor să preîntâmpinăm așa ceva. Dar pe mine mă doare acea cifră de 10.000 de dispăruți. Câți dintre ei mai sunt în viață și dacă da, unde? În prostituție? Mai sunt de salvat? Câți au fost omorâți pentru traficul de organe? Am chiar adresat o întrebare în scris în urmă cu două luni, spunând Eh, semnată de 40 de colegi și nici cum nu reușesc să pun pe ordinea de zi acest subiect. Dar vreau să știu din partea dumneavoastră de ce plan de acțiune, eh, ce plan de acțiune trebuie să facă Europa, ce trebuie să facem noi acum, de mâine chiar, pentru ca acești oameni să fie găsiți, sper eu, în viață, pentru că e răspunderea noastră. Noi suntem responsabili de acești copii. Vă mulțumesc. Mrs. Spinelli. Doamna Spinelli. Grazie, Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Apropo de felul în care sunt tratați minorii în tabere și în locurile pe care le-a menționat colega Ana Gomes, și eu am două întrebări. E impresionantă lipsa hranei pentru copii, chiar și pentru sugari. Vă dau doar o cifră. În Chios Copiii de mai puțin de șapte ani nu primesc decât 100 de mililitri de lapte pe zi. Acum, Europa este specialista eufemismelor. Niciodată nu spune lucrurilor pe nume. Și ce vă întreb eu este, oare nu a venit momentul să ne gândim mai serios la scăderea cantității de lapte pe care o dăm unui sugar și faptul că îi dăm atât de puțin lapte, oare nu este o nouă formă de tortură? Vorbim foarte mult despre acești minori care încă nu au 18 ani, dar atunci când sunt întrebați, preferă să spună că uh, au uh, um, 18 ani, pentru că cred că o să aibă mai multe drepturi. Pe de altă parte, sunt și cei care preferă să spună că încă nu au 18 ani pentru că le este teamă că ar putea să ajungă în închisoare și tocmai și din cauza asta la un moment dat dispar. Și chiar mă întreb până la urmă care este valabilitatea acestor tentative pe care le avem noi de a demonstra că cineva are sau nu are 18 ani atunci când vrem să-l aruncăm în închisoare. Mulțumesc, doamnă Spinelli. Dau din nou cuvântul invitațiilor noștri. Ați primit multe întrebări. Vă rog frumos să fiți succinți, să nu depășiți două sau trei minute fiecare dintre dumneavoastră. Mai întâi, domnul Neman. Vă mulțumesc. Doamnă președinte, vă mulțumesc că m-ați invitat la această dezbatere foarte interesantă. Eu nu am să pretind că am vreo soluție pentru toate aceste uh, probleme. Contribuția noastră poate să fie importantă, dar este una um, mică. Eu cred că prima abordare ar fi să avem o um, un sistem de gestionare a acestor cazuri centralizat la nivel european. Probabil că ar fi costisitor însă să o facem. Bazându-mă pe domeniul meu de competență, eu nu sunt chiar atât de pesimist ne uităm la cooperările dintre statele membre uh, în cazurile de trafic cu ființe umane. 65 de cazuri au fost soluționate, de exemplu, în 2009, datorită colaborării dintre Europol și statele membre. Dar uh, de atunci până în prezent am ajuns la cifre de 600 și ceva de asemenea cazuri în care cooperăm. Au, și de asemenea, solicitările de, de contribuție au crescut din 2009 de la 400 și ceva în 2015 la aproape uh, 6000. Însă, fără cooperare, din cauza diferențelor uh, dintre statele membre, a fi fost foarte greu să uh, soluționăm uh, o mare parte dintre aceste anchete. În urmă cu doi ani, nici măcar uh, nu se dorea o apropiere a acestor sisteme. Acum este de actualitate. Cineva a întrebat dacă avem nevoie de mai mulți bani și nu mă pot împiedica să răspund la această întrebare. Acest parlament a fost deja suficient de amabil și recent a adoptat o decizie pentru a mări bugetul Europolului. Bineînțeles că bugetul nostru este eh, întins la maxim. Noi trebuie să sprijinim statele membre în lupta împotriva terorismului, dacă um, noi trebuie să stabilim câte uh, un ghișeu portabil în zonele unde vin imigranții ca să dăm o mână de ajutor la autorităților din Grecia sau din alte locuri. Toate aceste măsuri neprevăzute trebuie să fie finanțate din buget. Și au existat cazuri în care minorii nesoțiți, dați dispăruți, de fapt au căzut victimele rețelelor de trafic de ființe umane și dacă așa se va întâmpla și pe viitor, ne vom primi datorită datelor care ne sunt comunicate uh, uh, cifre și de îndată ce le vom avea, vi le vom comunica. Mulțumesc! Acum are contul doamna Dimitriopoulou. Am să încerc și eu să nu mă lungesc prea mult am notat multe dintre recomandările pe care colegii uh, dumneavoastră le-au uh, menționat. E vorba însă despre prevederi de drept internațional, care deja există, convenții pe care toate statele membre le-au semnat și le-au ratificat. De asemenea, avem aceste uh, dispoziții în directivele europene directiva de reîntregire a familiei, de, re, um, de cum, directiva care prevede condițiile de primire a unor minori neînsoțiți. Dar, din păcate, acestea nu sunt aplicate. Cel mai simplu ar fi să le punem în aplicare. Încă un lucru, în noua legislație trebuie să ne asigurăm că întotdeauna se ține cont de interesul superior al copilului, mai ales când se fac um, evaluările decizia luată nu trebuie să piardă din vedere ce se va întâmpla pe viitor cu acel copil. Această dezbatere mi se pare mai importantă decât dezbaterea dacă trebuie să um, iei amprentele digitale a celor care au sub 18 ani. copiii pot să refuze să li se ia amprentele pentru că le teamă că după aceea vor fi mai ușor de găsit atunci când sunt conștienți de această problemă, dar ce facem cu protecția datelor? Credeți că stocarea acestor amprente este în interesul copilor pe termen lung? Deci e un du-te vino, un joc de întrebări și răspunsuri, sau mai bine zis, un set de întrebări fără răspuns deocamdată. Am auzit multe lucruri despre uh, ce se întâmplă în Italia, în Grecia, problema lipsei tutorilor uh, care se voluntariază. Există deja mai multe instrumente și linii de orientare. Și chiar și finanțare pentru proiecte care să permite uh, găzduirea acestor uh, minori neînsoțiți. Cooperarea este foarte importantă fenomenul copiilor dați dispărut afectează mai multe state membre. Trebuie să analizăm datele, acelea pe care le avem, și ne dăm seama că nu e vorba despre Grecia, um, Italia sau Malta. Nu e o problemă pe scară europeană, unde toate statele membre sunt implicate și provocările pe care noi le-am uh, enumerat sunt valabile de asemenea pentru toate statele membre. E nevoie de cooperare. Cum vom putea să avem sorți de izbândă? Ei bine, trebuie să ne bazăm pe sistemele uh, existente de schimb de, informare, de informații și de cooperare. Închei spunând că v-am vorbit despre proiectul Uh, documentului de călătorie biometric. Și aici se vorbește despre um, uh, conectarea diferitelor baze de date, uh, SIS, VIS și Eurodac și cum verificările încrucișate în aceste baze de date ar putea să servească um, um cauza, ar putea să fie folosite pentru a găsi acești copii dispăruți. Oricum, în curând ne vom publica de asemenea o um, listă de recomandări și sperăm să fie utile statelor membre. În sfârșit are cuvântul doamna Morales. Vă mulțumesc frumos! Mă bucur că la acest Parlament se acordă prioritatea acestui subiect. Unii au vorbit despre chestiune urgentă și eu cred că cel mai important nu este să știm că 10.000 de copii au dispărut, ci ce facem pentru a găsi. Cine poartă răspunderea? Ea este partajată între statele membre și uh, UE. În 2013, când am publicat un raport despre copiii dispăruți în general, uh, ne-am dat seama că doar patru state membre aveau proceduri specifice pentru minori neînsoțiți imigranți dispăruți. În alte state membre, atunci când un minor neînsoțit Uh, este dat dispărut pe lângă un, un serviciu de poliție, există o prevedere legislativă care spune că din de șase luni nu se face nimic. Uh, și știm foarte bine că atunci când un copil dispare, dacă nu acționezi foarte rapid, ai șase minime apoi de a-l găsi. În alte state membre, atunci când minorii nesoțiți sunt regăsiți, ei sunt automat uh, închiși deci trebuie neapărat să ne ocupăm de toate aceste aspecte. Au mai fost menționate și alte puncte care mi se par foarte importante pentru acțiunile pe care le vom întreprinde pe viitor. Copiii trebuie să aibă încredere, trebuie să le dăm ocazia să vorbească despre nevoile lor, să vedem că înțeleg căror riscuri uh, se expun. Dar pentru aceasta avem nevoie de personal calificat, care să fie bine format, avem nevoie de resurse și trebuie să fim siguri că atunci când copiii iau deciziile, o fac în cunoștință de cauză. Ei trebuie să știe că există proceduri care îi ajută. Uh, lipsa locuințelor și trimiterea lor în închisoare în anumite situații e clar uh, problematic. Știu care este tragedia pe teren în Grecia și în alte locuri. Nu putem să avem decât un răspuns multidisciplinar și orice fel de măsuri se bazează pe interesul superior al copilului și pe protejarea uh, securității sale. S-a vorbit despre problemele cu educația și cu integrarea. Da, mulți dintre copiii care au dispărut au fost copii care uh, s-au aflat într-o situație în care nu se mai simțeau protejați. Și de aceea, pe viitor, trebuie să ne gândim și la aceste aspecte. Mulțumim pentru întrebări, mulțumim pentru prezență. Mulțumim pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat. Sper să putem face ceva pentru a rezolva această problemă gravă. Suntem obligați să trecem imediat la următorul punct de pe de zi. Mulțumim pentru prezență. Combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE. E vorba de un aviz al doamnei Valero, libe, în conformitate cu regula 54, trebuie să scrie un aviz pentru Comisia Droit. S-au uh, depus 95 uh, de amendamente la text și acum vom avea un schimb de vederi cu, raportorii, cu raportorul și cu raportorii din umbră. Doamna Valero, vă rog. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc raportorilor din uh, umbră pentru uh, cooperarea foarte strânsă, uh, foarte rodnică. Ne-am întâlnit uh, inițial, am redat actul întâi și după aceea ne-am mai întâlnit uh, încă de câteva ori. Am uh, ajuns la amendamente de compromis pentru cele 95 de amendamente depuse în total. Sigur că uh, nu uh, s-au uh, putut uh, include toate amendamentele, dar în orice caz am ajuns la uh, compromisuri care sper să poată fi votate. Problema uh, de această dată nu este poziția diversă între grupurile politice, ci, așa cum spunea doamna președinte, E vorba de traficul de ființe umane, relațiile externe ale Uniunii Europene, ceea ce are o importanță foarte mare pentru noi. E vorba de cooperarea uh, polițenească și judiciară, pregătirea, formarea autorităților, aspectele economice. Da, e vorba și de traficul de ființe umană, protecția uh, victimelor, protecția martorilor, protecția pentru copii uh, și, de asemenea, poate și uh, protecția anumitor grupuri din societatea civilă și apoi despre protecție. Deci diferențele între grupurile politice nu sunt foarte mari, sunt uh, doar de nuanță. Cred că cooperarea a fost foarte bună cu raportorii din umbră și vom avea un uh, aviz uh, bun pe care va trebui să-l votăm. Sigur că e greu uh, să definești unde încep relațiile externe, unde încep, se termină, unde încep relațiile interne, dar la Comisiile pentru Drepturile Femeilor și Comisia Juridică um, am discutat despre aceste aspecte. În orice caz, Comisia DROA este comisia competentă pe fond și ea va mai aborda o serie de întrebări, de chestiuni. Iată contribuția mea și aștept cu nerăbdare intervențiile uh, colegilor și ale raportorilor din umbră. Mulțumim, doamnă Valero. Două persoane s-au scris la cuvânt, doamna Zipel și doamna Gomes. Doamna Zipel. Mulțumesc. Eu îl reprezint pe raportorul nostru Christine de Le Bonfoy, care din păcate nu poate participa la ședința noastră și o să citesc uh, observațiile sale. 95 de amendamente au fost depuse, dar aș dori să mă refer la puncte care sunt importante pentru grupul meu politic și aș dori să mulțumesc și raportoarei pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o pe acest dosar. În ceea ce privește protecția victimelor, eu cred că este foarte important din punctul nostru de vedere să cerem o revizuire a directivei uh, permiselor de reședință pentru victimele traficului de ființe umane. Deci victimele ar trebui să primească permise de ședere chiar dacă nu pot să coopereze cu autoritățile. Uh, au nevoie de ajutorul și de sprijinul nostru uh, și de asistența noastră și ar trebui să reamintesc că victimele nu ar trebui să fie uh, trase la răspundere pentru activități criminale pe care au fost uh, forțate să le săvârșească, mai ales în ceea ce privește exploatarea sexuală și munca forțată. În ceea ce privește minorii neînsoțiți, este foarte important să avem o identificare mai proactivă a copiilor care fac obiectul traficului uh, și în acest sens este foarte important să numim uh, tutori pentru toți copiii neînsoțiți. Uh, în cazul, cu, cadrul acestui aviz care vizează traficul cu ființe umane, ar trebui să mai uh, evidențiem diferența între traficul de ființe umane și traficul de migranți. Chiar dacă aceste fenomene sunt legate între ele, există totuși o diferență care se bazează pe consimțământ consimțământul care nu se dă în cazul traficului. Chiar dacă Trebuie ca cooperarea judiciară și polițienească să fie intensificată pentru a combate traficul cu ființe umane. Uh, pentru noi, uh, coaza de pas ar trebui să aibă acces la baza de date Europol. În fine, principala prioritate reprezintă recunoașterea statutului de victimă. Decât am înțeles că s-a propus crearea unei noi structuri pentru protecția uh, victimelor, uh, că această idee a fost uh, primită cu rezervă, dar acest aspect a fost obiectul amendamentului 51. În fine, trebuie să existe competențe la nivel european pentru recunoașterea totală a deciziilor în ceea ce privește măsurile de protecție pentru victimele de ființe umane. Sistemele judiciare ale statelor membre nu conferă această uh, competență. Această competență trebuie să primească o nouă structură, se poate da noilor, uh, unor noi agenții. Este foarte important ca victimele uh, traficului uman să primească asistență în cazul în care statutul lor nu este recunoscut, mai ales când călătoresc în Europeană. Cred că doar astfel puteam consolida recunoașterea statutului de victime în Uniunea Europeană. Mulțumim, doamna Zipel, doamna Holmaier. În primul rând, uh, în ce privește statutul de uh, victimă a, traficanților, cu toții ne dorim ca aceste victime să fie protejate, ceea ce nu înseamnă că trebuie să uh, amestecăm lucrurile. Uh, victimele adevărate, victimele violenței, de exemplu, ale uh, violențelor sexuale, uh, abuzului sexual și așa mai departe, trebuie să primească sprijinul nostru, ceea ce nu înseamnă că cineva care lucrează la negru, de exemplu, Uh, trebuie să beneficieze de protecție. Deci trebuie să uh, facem o distinție foarte clară. Deci uh, victimele traficanților care fac obiectul opresiunii și așa mai departe trebuie să beneficieze de sprijinul nostru total. Iar cei care Uh, cumva uh, singuri ajuns, uh, ajung în această situație și se zugrăvesc ca fiind victime, nu trebuie să beneficieze de sprijinul nostru. În al doilea rând, trebuie să mărturisesc că am fost uimită de faptul că Belgia nu e dispusă să dea competențe Frontex Uh, pentru persoanele care sunt uh, și uh, răufăcători. Deci, sub această umbrelă a migrației vin foarte multe persoane și noi considerăm că astăzi nu putem să-i bănuim automat pe migranție. Există persoane care fac obiectul Uh, controalelor uh, etilice, de exemplu, nu ajung la, la uh, nu conduc mașini, dar nu bănuim pe toată lumea că e alcoolică. Deci la fel și cu migranții, nu putem să îi bănuim pe toți că ar fi răufăcători și că ar fi escroci. Deci, de fiecare dată când impunem controle, când schimbăm bănci, nu trebuie să îi bănuim automat pe migranți, ci că pe cei care Uh, folosesc, instrumentalizează uh, fluxul de migrație ca să ajungă uh, ilegal pe teritoriul european, atunci ei ar trebui să fie bănuiți. Deci Frontex ar trebui să facă foarte bine distinția și ar trebui să îi protejăm pe migranții adevărați, pentru că răufăcătorii și ei se amestecă cu migranții, Uh, se ascund printre ei și uh, ajung pe teritoriul europene ca să, să săvârșească uh, fapte reprobabile. Mulțumim, doamna Gomes. Așa cum a spus, e o legătură strânsă și cu dezbaterea anterioară și, într-adevăr, și eu sunt de acord că trebuie să facem o diferență între victimele reale și ceilalți, dar să ne dăm seama că cei care vin ca victime și cei care Uh, sosesc pe teritoriul europene și apoi se transformă în victime, pentru că se află într-o situație cu totul și cu totul vulnerabilă. Așa cum vă spuneam, fost la Pireus, nimănui nu-i pasă. Nimeni nu-i vizitează, nimeni nu-i ajută să uh, li se opună traficanților care abuzează de ei și vorbim mai ales despre femei și de copii. Așa cum spunea Gates înainte, recunoașterea statutului de victimă e prioritatea, pentru că um, după aia totul ar decurge de la sine. În prezent, în Grecia, totul s-a blocat. M-am întâlnit cu copii și cu femei care au spus că Uh, așteaptă reunificarea familială cu rude din uh, alte țări și nu știau cum să iasă din această situație de impas în care se află, pentru că nimeni nu-i ajută. Nimeni nu vine să-i viziteze și reunificarea familiilor nu funcționează deloc. S-a blocat. Da, dacă recunoaștem că aceste persoane beneficiază de statutul de victimă și dacă au rude în alte state membre, ar trebui să fie o prioritate pentru noi. Deci um, Eh, situația nu funcționează. Și pentru a face legătura cu cealaltă dezbatere, mm, sigur că îi putem aștepta pe experți, dar nu e de ajuns. Trebuie ca Consiliul Europei să tragă la răspundere guvernele noastre, să ne spună ce fac, cum acordă asistență, de exemplu, guvernului eh, din Grecia, pentru că acest eh, guvern nu poate să ajute toate victimele, victimele exploatării sexuale și a traficului. Și ce mai facem pentru a combate toate aceste rețele de traficanți? Săptămân- weekendul trecut am fost în Cipru și în partea de nord a Ciprului. Am văzut foarte multe fete nigeriene, am vorbit cu o parte dintre ele și am aflat că, într-adevăr, făceau parte dintr-o rețea, rețea de prostituție care este exploatată de către militarii turci care fetele sunt uh, uh, aduse uh, din, uh, de turci uh, pentru a-i satisface pe militarii din partea de nord a Ciprului. Îi pasă cuiva că aceste rețele care exploatează fete din Africa, în Cipru și în Turcia, au vreo legătură cu traficanții care și sunt tot felul de utilizări, deci prostituție, organe și așa mai departe. Și la ce servesc legile noastre dacă statele membre nu le pun în aplicare? Doamna Spinelli. Ringrazio la colega. Mulțumesc colegei Valero pentru munca sa extraordinară. Amendamentele pe care eu le-am prezentat cred că vor completa proiectul de aviz am prezentat amendamente în care cer recunoașterea unui nou tip de trafic de ființe umane cu scopul de a estorca fonduri, dar care este caracterizată de dispariții, uh, ucidere și tortura refugiaților, mai ales provenind din Somalia și Eritrea victimele nu primesc niciun fel de sprijin în Europa. Acest tip de trafic, din păcate, nu este oficial recunoscut de Uniunea Europeană. Rezoluția Parlamentului European despre Eritrea din luna martie deja vorbea despre acest tip de trafic și de exploatare, dar ar trebui să evaluăm mai bine care este uh, amploarea acestui tip de trafic. Grupul meu vreau să amintească că, în mod normal, există un regim de preferințe tarifare acordat acelor state membre care adoptă și ratifică convențiile internaționale în ce privește dreptul omului, dreptul muncii sau protecția mediului înconjurător este un instrument pe care ar trebui să-l folosim uh, mai des. Și mi-aș dori de, ca Uniunea Europeană să includă în toate acordurile internaționale pe care le semnează, inclusiv acordurile de investiții sau acordurile comerciale, clauze obligatorii și non-negociabile în ceea ce privește apărarea drepturilor omului și lupta împotriva oricărei forme de exploatare. Am atras atenția și asupra dimensiunii de gen a acestui fenomen. Statele membre trebuie să coopereze în mod serios la nivel judiciar și am vorbit și despre nevoia de a recunoaște la nivel european a legăturii între statutul de refugiat și um, statutul de uh, victimă a um, exploatării. Pentru că, în acest caz, persoanele ar uh, beneficia de un nivel ridicat de protecție și ar fi protejate de expuzarea către o țară unde uh, viața ar fi în pericol sau ar putea să fie din nou exploatată. Dăm acum din nou cuvântul doamnei raportor Valero. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru contribuții. Aș dori să mă refer la trei aspecte care au fost menționate în dezbatere. În primul rând, baza de date de la Europol. Există o propunere, dar uh, nu ne a pus uh, cu toții de acord, ci uh, pozițiile sunt foarte polarizate, pentru că părerile diferă foarte mult. Dar bineînțeles că va trebui să votăm. Pentru că întrebarea aceasta, unde se situează granița între uh, traficanții de ființe umane și traficanții de migranți, uh, nu e clară. Dar în orice caz, că dacă uh, ne, ne, adesea la, uh, pe teritoriul europene, uh, cei care sunt, fac obiectul traficului de migranți intră după aceea pe mâna traficanților de ființe umane. În orice caz, uh, acesta va fi subiectul unui, unui amendament de compromis pe care sper să-l sprijiniți. Apoi a mai fost o întrebare care de ani de zile ne supune atenția, de care tot vorbim de ani de zile, E o problemă și n-am ajuns să la o concluzie. Există un uh, amendament de... Uh, care ține mai degrabă de politica externă. Și aici vor fi redactate amendamente de compromis. Deci, uh, E vorba de aspecte care țin de competența Comisiei uh, Droite, dar și noi uh, trebuie să hotărâm în avizul nostru, după care va trebui să votăm. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Valero. Votul la Libe va avea loc în 28 aprilie. Mulțumim pentru contribuția la acest subiect. Următorul punct de pe de zi combaterea terorismului și înlocuirea deciziei cadru privind combaterea terorismului, decizia cadru din 2002. Doamna Holmeier și-a prezentat în 17 martie proiectul său la comisia noastră și acum vom uh, uh, discuta amendamentele depuse. Vă rog, doamna Holmeier. Mai... Doamnelor și domnilor, dragi colegi, aș dori în primul rând să vă mulțumesc în primul rând, aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră, care uh, m-au uh, suportat uh, timp de trei ședințe, la care am încercat să discutăm și cu experții care cunosc realitatea din statele membru, membre și uh, activitatea ca uh, procuror sau ca avocați uh, și pe care ne-au uh, transmis-o nouă. Am discutat cu un procuror din Italia pentru noi uh, toată această, uh, acest schimb a fost foarte interesant pentru că el ne-a descris uh, foarte bine cum procedează Italia cu, aceste, cu această problematică, deci combaterea, împotriva, combaterea terorismului și, sincer, trebuie să vă spun că după o astfel de, de, de, de descriere, mă întreb unde se îndreaptă lumea Uh, cu câtă brutalitate tratăm uh, copiii, uh, vă spun sincer că am simțit nevoia să trag aer în piept câteodată după această discuție. Aș dori să vă mulțumesc colegilor și colegilor pentru angajamentul lor, care mai bine de 400 de amendamente au depus și care încetează și care mm, încearcă uh, Acum, deci încercăm să ajungem la amendamente de compromis, deci încercăm să acoperim toate domeniile, deci să pregătim amendamente de compromis, dar pornesc de la principiul că avem uh, cadrul din 2002 și 2008, uh, deci aceste cadre au fost transpuse în legislația statelor membre care sunt în vigoare și ne putem acum axa pe temele noi și să încercăm să le uh, soluționăm uh, în mod uh, optim, după propunerea Comisiei. Nu e totuși însă foarte ușor Uh, am vorbit și despre, în contextul raportului PNR și a datelor salvate, e vorba despre persoane care au fost în Siria, uh, după aia au venit din Siria, uh, se pare că au avut acolo activități teroriste, cu alte cuvinte au fost pregătite acolo și Uh, s-ar putea uh, să fie potențiali uh, teroriști în Uniunea Europeană. De exemplu, aceste persoane vin în Germania și după aceea la Roma. Cum procedăm cu aceste persoane pentru a ne asigura că se deplasează în siguranță în Europa și nu doar că în afara Europei, circulă în afara Europei și după aceea se întorc în Uniunea Europeană și apoi reprezintă o amenințare reală? Deci cum putem să ne asigurăm că evităm uh, astfel de, înlăturăm astfel de riscuri? În uh, directiva uh, cu privind terorismul există astfel de decizii care se bazează și pe deciziile de la ONU și de la FATF. E vorba de deci care sunt decizii în legislația internațională și care trebuie incluse și în legislația europeană la, ședințele, la ședință a fost foarte clar și chiar ieri am discutat cu uh, procurorii respectivi și e foarte clar că uh, trebuie să avem un uh, proces la nivel de procuratură în statele membre, un proces de bază uh, pentru a ne asigura că drepturile fundamentale sunt uh, apărate, deci că nu sunt atentate la aceste, uh, la aceste drepturi. Deci că există provezi, dovezi întemeiate și nu ne bazăm doar pe bănuieli, că avem suspiciuni uh, în legătură cu o persoană și astfel uh, ea să fie um, arestată sau să ajungă în uh, justiție. Deci trebuie neapărat să avem dovezi, probe clare, uh, înainte să, da, să dăm pe cineva în judecată și după aceea să poată avea loc un proces în măsura în care persoana respectivă va fi condamnată sau nu. Uh, ce am constatat în discuțiile cu procuraturile? Uh, dacă vrem să uh, împiedicăm astfel de atentate, precum cele de la Bruxelles sau de la Paris, trebuie să încercăm ca potențialii atenta, deci teroriști, să fie abordați în amonte deci uh, trebuie să avem uh, o căutare de probe, de, să, de exemplu să avem anchete, să avem uh, schimb de date în ceea ce privește aceste persoane, să le fie percheziționate locu- locuințele și așa mai departe și să avem probe clare. Și dacă nu avem astfel de probe, atunci persoanele respective nu pot să fie închise. În Italia, ni s-a prezentat un uh, uh, caz, un atentat uh, a, fost de, a fost de jucat fără uh, ca el să fie dat publicității, pentru că, bineînțeles, că uh, nu toate procedurile trebuie să ajungă în opinia publică. Dar uh, în orice caz, aceste schimburi cu procuraturile mi se par foarte utile. Mi-ar plăcea să uh, mai uh, ascult și alte astfel de declarații și sper să mai avem ocazia să o facem. Uh, deci îi rog încă o dată pe raportorii din umbră să mai coopereze cu mine, le mulțumesc, pentru că trebuie să le arătăm uh, teroriștilor că suntem hotărâți să-i combatem și că uh, în ceea ce îi privește pe acești potențial teroriști, sau cei care sunt, uh, pe care să pregătească atentate, uh, trebuie să le reatăm că venim cu ceva valabil, pentru că asta așteaptă de la noi cetățenii. Deci noi uh, doresc, ei doresc ca, să îi oprim pe acești criminali să omoare 100 sau 150 de oameni. Pentru că miza este încrederea în instituțiile politice, dar și în justiție și în securitate. E clar că uh, dacă uh, ca, e traumatizant ca familie, ca un membru al familiei să fie implicat în un astfel de atentat uh, și aici intervine și alte subiecte precum drepturile victimelor. Se pare că este un subiect foarte important și pentru celelalte, pentru celelalte grupuri politice aceste uh, persoane trebuie să beneficieze de, de, de consiliere juridică gratuită. Uh, e persoane care nu sunt familiarizate cu procedurile de anchetă, de exemplu, uh, deci trebuie să fie ajutate, sunt pierdute, sunt dezorientate. Uh, dacă, de exemplu, un, au pierdut un membru al familiei sau o persoană care a fost uh, rănită și se află la spital, atunci trebuie să beneficieze de asistență. În următoarele 3-4 săptămâni vom încerca să uh, votăm până în 25, sperăm să putem vota, pentru că președinția olandeză dorește să finalizeze în iunie acest document, în, uh, să avem un uh, trilog uh, și să ne punem de acord cu președinția și cu comisia. Uh, în orice caz, Sperăm ca în iulie să putem avea votul final, dar uh, negocierile sperăm să le putem finaliza în luna iunie. Cam aceasta este Uh, direcția pe care ne-am uh, stabilit-o și sper ca colegii să ne susțină. Mulțumim, doamna Holmeier, doamna Chinici. Si, grație, grație, președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să-i mulțumesc colegei Monica Holmeier pentru munca dumnea ei și pentru felul în care a ales metoda de lucru întâlnirile cu experți, la reuniunile raportorilor din umbră, experți care vin din diferite țări și din diferite sectoare uh, și care ne oferă elemente foarte importante ce ne permit să aprofundăm subiectul, mi s-a părut de-a dreptul nemaipomenită. Noi, acum, trebuie să scriem un raport care trebuie să ofere celor care zi de zi se luptă împotriva Uh, terorismului uh, și au nevoie de dispoziții legislative eficiente și mi-a făcut plăcere că Monica a amintit contribuția pe care am primit-o din, ca, din partea domnului procuror Nicola Piacente. O contribuție importantă, dar care ne-a făcut să ne punem și multe întrebări despre care sunt măsurile cele mai adecvate ca să reparăm acele lipsuri constatate în sistem și care ne împiedică să luptăm în mod eficace împotriva terorismului. Există țări care deja s-au confruntat cu atentate teroriste, dar circumstanțele erau diferite, pentru că în Italia sau în Spania era vorba despre fenomene interne, a căror cauze profunde erau cunoscute. Acum sunt fenomene total noi și foarte complexe. Misiunea noastră este una delicată și răspunderea noastră este enormă. Ni se cere să găsim un echilibru între protecția drepturilor omului și măsurile de securitate indispensabile pentru a-i proteja pe cetățeni. Dreptul la libertate și dreptul la viață sunt uh, pe același plan. Și atunci, atunci când ne definim textul, trebuie să putem să găsim echilibrul între toate aceste așteptări. S-a amintit adoptarea deciziei cadru în ceea ce privește uh, combaterea terorismului, dar atunci Parlamentul încă nu avea competențe de colegislator. Acum că avem competențe noi și răspunderea noastră este însutit mai mare. Pentru că Teroriștii sunt prezenți peste tot, inclusiv aici, la doi pași de Parlament. Prin urmare, eu cred că trebuie să muncim examinând cu atenție toate aspectele, toate punctele, toate tipurile de infracțiuni. În ce privește amendamentele, mai multe grupuri au depus amendamente, inclusiv al meu, și, din păcate, există mai multe divergențe de opinii. Sunt totuși de acord cu ceea ce a propus doamna raportor, să încercăm să redactăm amendamente de compromis și apoi să putem să apropiem anumite abordări deși divergențele de opinii sunt practic uh, inevitabile atunci când este un subiect atât de sensibil și atât de complex. În ce privește protocolul adițional la Convenția um, um, Consiliului Europei, se pune problema ratificării sale de către Uniunea Europeană. Nu știm încă când se va face această ratificare, dar mă gândesc apoi și la Uh, călătorii, călătoriile în scop de terorism, care ar putea să fie pedepsite penal, deși nici această chestiune nu este simplă. Noi ne dorim să putem să controlăm fluxurile de persoane care călătoresc în Siria și Irak ca să se alăture uh, Daesh sau altor organizații. Dar acum avem un fenomen diferit. Sunt uh, persoane care călătoresc pentru a recruta uh, alte persoane ce vor comite acte teroriste sau pentru că doresc, doresc să scape de urmărirea penală um, dintr-un alt stat membru. Ceea ce a spus colega mea a fost deja un aspect evocat de către procurorul Piacenti. Și cred că toată lumea este de acord cu dumnealui. Ce s-a întâmplat la Paris și la Bruxelles este dovada clară a carențelor din sistem, pentru că perpetratorii, autorii acestor atentate teroriste erau deja uh, identificați și cunoscuți de către poliție. Acum avem nevoie de noi metode de anchetă nu numai asupra rețelelor de criminalitate organizată, ci și asupra terorismului și să vedem de ce informațiile care au fost colectate în diferitele etape ale anchetei nu au putut să fie mobilizate la momentul potrivit. Pe de altă parte, datorită acestor informații, au putut să fie găsiți foarte rapid autorii acestor atentate. În ceea ce privește metodele de recrutare, mai ales pe internet, um, discursurile care încite la ură, discursurile folosite pentru uh, a-i radicaliza pe tineri, pentru a putea urmări și a putea opri aceste um, campanii de recrutare, este nevoie de schimb de informații între serviciile de poliție. Fără cooperare și fără schimb de informații, o lege, oricât de bună ar fi ea, și îmi doresc să facem o lege bună, e bine, orice fel de lege ar fi inutilă. Aștept să conlucrăm și pe viitor, astfel încât să ajungem la un bun echilibru între diferitele așteptări și, se sper că, și sper că pe viitor vom avea un instrument mult mai eficient ca să putem lupta împotriva terorismului. Mulțumesc, doamnă Chinici. Acum domnul Depre, care înlocuiește raportorul din umbră de la ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu îl înlocuiesc pe domnul Jeze, care nu a putut să fie prezent astăzi aici. Doamnă președinte, am să citesc textul pe care dumnealui mi l-a dat și eu împărtășesc punctul său de vedere, deși știu că anumite orientări uh, vis-a-vis -vis de acest text uh, încă sunt dezbătute, aprins în propriul meu grup politic, dar eu trebuie să spun că sunt de acord cu domnul Jezeg. Obiectivul acestui text este să avem o serie de infracțiuni penale bine definite și să fie o definiție comună, de exemplu pentru actul terorist sau a um, definirea um, acelor acte care sunt uh, prealabile organizării unui atentat terorist. Colegul meu spune că trebuie să ajungem la un acord în ce privește această noțiune de act de pregătire a unui atentat terorist și se întreabă dacă nu ar fi mai bine să vorbim despre infracțiuni uh, a căror scop este pregătirea unui act terorist. Pentru el, ca și pentru mine, este clar că publicarea unor mesaje care incite la ură, unor mesaje care încurajează actele teroriste uh, sau um, discursurile pentru mânuirea armelor, organizarea călătoriilor pentru a permite oamenilor să se antreneze astfel încât să știe cum să comite un un atentat, toate acestea sunt acte de pregătire a unui atentat terorist și justiția ar trebui să le pedepsească. Nu poate însă să fie de acord cu acele amendamente care vor să șteargă o parte dintre aceste acțiuni de pe lista infracțiunilor pedepsite penal. Articolul 15 pentru domnul Dezec este foarte important, ca și pentru mine, ca să putem să pedepsim penal o persoană, nu este necesar ca infracțiunea să fi fost comisă efectiv sau să fie legată de un act specific. Absența acestei legături este crucială dacă vrem să permitem autorităților de aplicare a legii să fie eficiente. Atunci când o persoană merge să se antreneze sau să lupte într-o organizație teroristă, poate că nu vrea încă de la bun început să comită un atentat pentru că, în mod normal, primește instrucțiunile într-o a doua etapă. Însă, faptul că vrem să prindem această persoană, cât nici măcar nu știm dacă ea va comite un atentat lui sau când și uh, în ce fel anume, mi se pare nerealist. Noi am depus mai multe amendamente, doamnă președinte, a căror scop este îmbunătățirea sistematizării informației și îmbunătățirea calității informațiilor la care statele membre au acces. Noi credem că statele membre trebuie să semnaleze în uh, SIS uh, orice fel de persoană care uh, este bănuită de a um, pregăti un atentat terorist. Statele membre au datoria să notifice Europolului toate persoanele suspecte sau bănuite de a dori să comită un atentat terorist. Cerem de asemenea, doamnă președinte și doamnă raportor, ca statele membre, și aici este dezbatere recentă, apropo de care am putut cu toții să ne exprimăm frustrarea, e bine ca statele membre să facă schimb de informații, de toate datele despre pasageri atunci când aceștia sunt persoane suspecte sau bănuite de a fi comis cel puțin o a, um, uh, infracțiune din uh, menționată la articolul 14 din actuala directivă. Pentru că tot vorbim aici despre ceva foarte important și știind că directiva are drept obiectiv precis armonizarea metodelor și Uh, pedepsirea penală a actelor teroriste și actelor de pregătire, atunci mi se pare că este de dreptul indispensabil ca statele membre să trimită și celelalte state membre datele PNR care uh, vizează pe cei care sunt bănuiți sau care au fost condamnați pentru acte teroriste. Și un ultim lucru, doamnă președinte, știu că titlul pe care Uh, le-am dat noi uh, celor spuse acum, punem probleme comisiei, dar uh, asta să spunem nu este decât un mic detaliu. Un ultim element. Toate statele membre iau măsurile necesare pentru a stabili cine este competent pentru infracțiunile de la articolul 4 dacă autorul acestei infracțiuni este prezent pe teritoriul său. În mod normal, pe teritoriul unui stat membru puteți să urmăriți penal pe un resortisant din propriul stat sau pe un resortisant dintr-un alt stat, dar care a comis actul respectiv pe teritoriul tău. Dar dacă pe teritoriul dumneavoastră se află cineva dintr-un stat terț care a comis o infracțiune în acel stat terț și a aflat în timpul unei anchete despre un cu totul alt delict, că deja a comis o infracțiune într-un stat terț. Noi am dorit să oferim statului gazdă competența de a urmări penal această persoană resortizată într-un stat terț dacă află că a comis un act terorist. Chiar dacă, încă o dată, acest act nu a fost comis pe teritoriul său, ci într-un stat terț. Mulțumesc. Doamna Ferrara, acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Iau cuvântul în numele colegei Laura Egea, care nu putea să fie prezentă aici, azi după amiază. Am să citesc și eu ceea ce dumnea ei a scris. Mulțumesc încă o dată, doamnei raportor, pentru Uh, implicare. Mulțumesc și colegilor care au prezentat amendamente ca să îmbunătățească propunerea comisiei. Numărul mare de amendamente demonstrează că este o temă sensibilă și importantă. Noi vom sprijini amendamentele a căror scop este să definească mai bine um, infracțiunile incluse în propunerea legislativă și care uh, vor să penalizeze anumite comportamente precum uh, călătoriile. Însă trebuie să ne bazăm pe principiile de bază juridice, ca de exemplu principiul uh, probei și principiul uh, materialității. Criticăm însă acele amendamente a căror scop este limitarea libertăților fundamentale, mai ales libertatea de exprimare pe internet și pe rețelele de socializare. Știm în același timp că uh, internetul poate să se transforme într-un mijloc de schimb de informații pentru teroriști, pentru teroriștii potențiali sau pentru a facilita radicalizarea. De aceea cerem ca fiecare intervenție de cenzurare a internetului să fie însoțită de un control al autorității judiciare și, a, um, și din partea um, executivului. Pentru noi, prevenirea actelor de terorism este deosebit de importantă, de asemenea și prevenirea activităților de radicalizare. Acest lucru trebuie să fie reflectat de directivă. Prevenirea nu trebuie însă neapărat să fie însoțită de măsuri represive, pentru că altfel vom pierde de la bun început războiul împotriva terorismului. Alte aspecte fundamentale sunt schimbul de informații, cooperarea între serviciile de poliție, între autoritățile judiciare din statele membre. Ca și alți colegi de la alte grupuri politice, credem că directiva de care ne ocupăm astăzi trebuie neapărat să includă o trimitere la um, această cooperare și la um, faptul că ea trebuie să fie chiar obligatorie. În ce privește trimiterea la uh, grupurile teroriste, eu sunt italian, din Italia și știu că uh, informatorii joacă un rol uh, foarte important în lupta împotriva criminalității organizate în uh, țara mea. Ar fi bine dacă în toate statele membre ar exista programe de protecție a informatorilor și a uh, martorilor. Numai așa vom putea destrăma mai ușor rețelele teroriste și vom putea să aducem în fața justiției pe acești oameni și vom preveni alte atentate teroriste pe teritoriul Europei. Mulțumim foarte mult, doamnă Ferrara. Doamna Spinelli, vă rog. Grazie, Presidente. Eu vorrei richiamare l'attenzione. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să atrag atenția doamnei raportor asupra jurisprudenței din Germania, care este foarte interesantă din punctul meu de vedere. Apropo de legea uh, de luptă împotriva terorismului prin uh, um, și acțiunile mm, Poliției Federale Germane. Bănuiesc că Doamna Holmeier cunoaște foarte bine această jurisprudență. Mă gândesc la uh, hotărârea judecătorească de ieri, de pe 20 aprilie, a curții și se afirmă aici că această lege este în mare parte non-conformă cu Constituția, mai ales supravegherea și interceptarea apelurilor telefonice și măsurile care sunt considerate disproporționate Uh, față de uh, nevoia de a proteja uh, viața privată a cetățenilor. Eu cred că de multe ori curțile constituționale ne dau lecții la care ar trebui să luăm luarea minte, nouă, puteri legislative. Ar trebui să ținem cont de aceste lecții. De două ori deja, Curtea Germană a uh, respins legi pe care apoi le-am discutat și la nivel european. Mă gândesc la mandatul de arestare european și la directiva privind protecția datelor. De ce este o bună lecție? Dacă directiva noastră este prea vagă în ce privește statul de drept și este prea și se amestecă prea mult în viața privată, atunci întotdeauna va exista riscul ca o curte uh, constituțională din Europa să o atace și să pună sub semnul întrebării um, principiul proporționalității din legile noastre. Mulțumesc, doamna Gomes. Mulțumesc foarte mult. Iată, e o directivă unde trebuie să găsim convergență, Este foarte, foarte important și cred că reușim. Vom reuși, putem. Și mă bucură să văd că mergem în această direcție. Pentru mine e crucial un element, ca prin această directivă să arătăm că noi suntem altfel față de teroriști. Noi respectăm drepturile fundamentale și de aceea intenția de a comite o crimă este crucială pentru definiția infracțiunii de care te faci vinovat. Iar cheia combaterii terorismului este interoperabilitatea la nivelul bazelor de date, da, forța uh, judecătorească și judiciară și uh, polițienească și cooperarea între serviciile secrete, interoperabilitate și în, la nivelul informațiilor care sunt deja la dispoziția rețelelor serviciilor de informație și uh, instituțiilor polițienești. Nu e vorba doar de nivelul european. Uneori, de fapt foarte des, se întâmplă ca lucrurile să nu funcționeze la nivel național. Deci aici trebuie ca noi să intervenim și să facem ordine în statele membre, să cerem asta, pentru că lucrurile nu uh, mai pot continua în halul ăsta. Și o altă întrebare crucială. Să vedem uh, ce ne spun experții că într-adevăr există o relație clară între crimă organizată și crimele mărunte organizate și, da, sunt oameni care sunt cumva dispuși uh, să comită atentate. Am avut raportul dati și am și spus atunci despre felul în care închisorile și felul în care operează, în loc să fie centre de reabilitare, devin centre de radicalizare. Asta nu mai poate continua. Și totodată, să vedem ce se întâmplă cu teroriștii ăștia. Am văzut că mulți teroriști sunt musulmani din afara Uniunii Europene, dar cei care ne-au atacat nu sunt combatanți străini, sunt proprii noștri combatanți. Și cumva statele aproape neagă că noi avem o problemă în interiorul european. Nu sunt cei care vin din afară, sunt cei care sunt deja aici și care adesea reprezintă produsul unor politici proaste de integrare, unor politici idiote din punct de vedere economic, care n-au facilitat incluziunea și au dus la tot felul de traiectorii personale care au rezultat în terorism. Și aici uh, nu pot decât să sper că prin această directivă să corectăm un lucru rezolvat foarte prost la PNR. Niciodată n-am crezut că PNR-ul este bagheta magică a guvernelor, nu. E un instrument, un simplu instrument care poate fi util, dar uh, un instrument profund uh, defect pentru că guvernele noastre n-au, uh, nu l-au prevăzut cu un sistem unificat pentru zborurile charter, de tip charter sau pentru zborurile private, care nu apar deloc acolo. Deci, noi acum știm că finanțarea terorismului poate fi adesea asociată unor activități infracționiste. Este foarte ușor pentru orice infractor, nu-i așa, să aibă mijloacele necesare pentru a avea un avion privat sau pentru a închiria un avion, pentru tot felul de ilegalități. Mi se pare o lacună strigătoare la cer în directiva PNR. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Intveld. În primul rând, am dubii serioase față de această idee generală de a incrimina călătoria străinătate pentru terorism. Poți incrimina un act săvârșit, dar o intenție, nu știu, suntem pe un teren minat. Așa cum spunea corect doamna Holmeier, bineînțeles, totdeauna trebuie să faci sarcina probei. Și cum o faci în cazul intențiilor? Înainte de trece la partea practică, vă spun. Tinerii din ziua de azi care merg în Siria, Irak, sau ce știu eu, sunt tineri foarte susceptibili la tot felul de mesaje și sunt câțiva care merg acolo și își dau seama că au greșit și vin înapoi. Dacă îi incriminăm automat, se pierd. Nu mai ai cum să-i ajut să o ia pe calea cea dreaptă. Și dacă îi închidem, riscul ca ei să iasă radicalizați, teroriști cu drepturi de pline din închisoare este mare. Au fost mulți tineri care au putut fi recuperați. Și cred că prin incriminare am pierde exact asta. Deci am, motive, am uh, rezerve și de principiu, dar și practice. Și apoi observație generală pe care am făcut-o și la prima dezbatere pe această întreagă propunere. Aici uh, legiferăm nu pe termen scurt. Ar trebui să legiferăm pe termen lung. Și țintim o categorie aparte de terorism. Dar uh, sunt și extremiști de dreapta în țările noastre, care pot călători dintr-un oraș într-altul cu autobuzul, cu intenția de a comite un atentat, un atac terorist, dar mi se pare că aplicăm definiția terorismului din ce în ce mai mult într-un singur fel un anumit grup. Mai sunt și alte grupuri neislamiste care comit acte de violență pentru a ataca sistemul democratic. Dar, dintr-un motiv sau altul, acești oameni nu sunt numiți teroriști, chit că eu, una, uh, cred că au exact aceleași obiective ca și teroriștii, dar acționează într-o singură țară, de exemplu. Dacă facem legislație, să ne asigurăm că legiferăm în așa fel încât uh, ne bazăm pe niște principii generale și nu țintim un singur grup. La o, într-o bună zi, legislația aceasta va expira și atunci vom avea alte grupuri extremiste, alți teroriști și iarăși va trebui să ne adaptăm. Foarte mare atenție așadar la calitatea legislației noastre. Doamna Bacaza Ortundua. Mulțumesc. Sunt din Spania. Și noi am avut experiență de violență fanatică, dar și de atentat terorist. Am avut uh, teroriști regionali, am avut jihadiști. Dovezile sunt importante, suspiciunile sunt una, dar apoi poliția trebuie să facă o anchetă prin control judiciar. Și când discutăm despre elemente în plus, despre călătorie, să nu pierdem din vedere că vrei să dovedești că, dacă vrei să dovedești că aparții unei organizații teroriste, este ușor. Dar ce se întâmplă cu acei tineri freelance care sunt semi-radicalizați? În propriul lor mediu, și la un moment dat decid uh, să acționeze pe cont propriu. Dacă aparții unei uh, organizații teroriste, atunci cred că aspectul apartenenței e important în a determina dacă ești sau nu un terorist. Dar când e vorba de anchetele penale, în Spania, asocierea cu organizațiile teroriste este și ea o infracțiune nu atât de gravă ca și atunci când ai chiar comite, ai, când ai chiar săvârși o faptă gravă, dar e. Și bineînțeles, totul depinde de daunele pe care le aduci societății. Părem însă să ne concentrăm prea tare pe călătorii să ne bazăm pe fapte care sunt încadrate într-un lanț al acțiunilor. E important să existe un control judiciar asupra tuturor uh, um, anchetelor în cauză. Mulțumesc. Domn Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și eu aș dori să subliniez că ce discutăm acum în urma atentatelor nu e ceva care apare din când în când, evenimente izolate, ci uh, care ne uh, e vorba de evenimente, de o amenințare care va uh, exista tot timpul în viața noastră și lupta împotriva teroriștilor, că e vorba de fanatism religios sau de altă natură, nu vom câștiga dacă mergem cu jumătăți de măsură. Când spun cu jumătăți de măsură, mă refer la cei care subminează uh, libertatea noastră, societatea noastră liberă, toate valorile noastre, drepturile noastre fundamentale. Și de aceea cred că ar trebui să fim foarte stricți uh, să investim în personal, în mijloacele tehnice, în expertiză și să nu uh, lăsăm nimic uh, din ce avem la dispoziție uh, în afară. Deci aici trebuie să depunem uh, foarte multe eforturi. În primul rând să acționăm uh, preventiv în ceea ce privește radicalizarea. Uh, trebuie să evităm tot ce se poate evita. Apoi, mai există și posibilitatea pentru cei care Uh, știu că s-ar putea să săvârșească atentate teroriste, uh, aici avem nevoie de uh, mijloace de supraveghere pentru ca la nivel judiciar să putem dovedi că persoanele respective doresc să facă ceva și apoi să-i tragem la răspundere. Problema cea mai mare însă e că e foarte greu să filtrăm pe cei pe care nu îi știm ca potențial făptași uh, și <laughs> nu știm uh, uh, ce intenționează să facă. Și aici avem posibilitatea ca, pentru siguranța cetățenilor noștri să facem ceva și e vorba de uh, acordul în ceea ce privește schimbul de date, nu e vorba de, de un instrument de livrare a informațiilor, ci Uh, trebuie să ne bazăm pe tot felul de informații disparate pe care le avem la dispoziție în domeniul PNR, PNR în acordul uh, SWIFT, uh, TFDP. Deci, întotdeauna am solicitat ca nu doar să se întâmple ceva pe baza unei, unor date pe care le avem, ci să facem legătura cu toate datele pe care le avem la dispoziție și de aceea trebuie să acționăm pe mai multe niveluri. Uh, după ultimul uh, atentat, am observat că schimbul orizontal între uh, băncile de date orizontale, deci izolate, nu uh, avut loc, pentru că inițial ne-am gândit că așa e cel mai bine să schimbăm date, ori acum trebuie să recunoaștem și să constatăm că uh, nu mai putem accepta această situație pentru că avem nevoie de mai multe informații. Ana Gomes a spus uh, acest lucru, avem nevoie de interoperabilitatea acestor bănci de date și trebuie să ne gândim cum autoritățile de securitate uh, pot să aibă acces la aceste bănci de date. Uh, sigur că putem uh, să ne uh, contrazicem, nu știm uh, dacă va trebui să fie vorba de autorități judiciare sau autorități uh, polițienești, asta să mai departe. Asta depinde de stat membru organizarea, dar până la urmă trebuie să obținem accesul pentru a face toate aceste legături între date. Și e foarte importantă în acest sens această directivă pentru a acoperi toate formele de terorism pentru că, până la urmă, noi dorim să ne protejăm de toate formele de terorism, deci trebuie să vedem cine intenționează să facă uh, ceva, să săvârșească un atentat, cine e în legătură cu această persoană și apoi avem nevoie de datele, de, de uh, mărturiile respective, de probele respective pentru a condamna făptașul, potențialul făptaș. Și aici avem nevoie de informații, informații care sunt uh, răspândite acum în foarte multe bănci de date. Uh, deci uh, trebuie să uh, ieșim din această mentalitate anterioară în care credeam că Uh, teroriștii uh, acționează singuri, pentru că teroriștii se mișcă foarte repede, uh, acționează împreună și astfel nu putem, dacă nu acționăm și noi în consecință, nu putem să-i tragem la răspundere. Și deci trebuie să a, uh, adoptăm proceduri uh, mai puternice și mai consecvente pentru a ne putea apăra drepturile și libertățile de care suntem atât de mândri și pe care nu vrem să le pierdem. Mulțumim. Doamna Zipăl. Mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt, continuă limba germană. Mă surprinde uh, ușuritatea cu care se vorbește acum de faptul că băncile de date orizontal sau vertical uh, trebuie să fie legate și să toată lumea să aibă acces la ele. În primul rând, există limite, limite juridice Uh, cineva care acționează în domeniul azilului nu uh, are neapărat acces la datele polițienești. Apoi e vorba de date care trebuie analizate, ceea ce înseamnă că nu oricine uh, poate, poate să aibă acces la toate aceste baze de date și, în al treilea rând, atunci când există băduiala că cineva s-ar fi radicalizat și că are contacte cu acest peisaj radicalizat, trebuie să reacționăm, e adevărat, dar nu neapărat uh, apelând la poliție, ci uh, tocmai în domeniul de, radicalizare și a prevenirii radicalizării să intervină. Mulțumim, doamna, domnul Boni. Zagrożenia terrorystyczne będą rosły. Mulțumesc. Amenințările teroriste vor spori, iar problema este următoarea. Această directivă ne va ajuta să preîntâmpinăm aceste acte, pentru că, da, prevenția este cheie și a trebuit să reacționăm la ceea ce s-a întâmplat deja. Pentru a avea prevenție, trebuie să definim mai larg activitățile criminale care, până la urmă, duc la săvârșirea unei fapte penale. Am vorbit cu experți din țara mea, din Polonia, pentru că mulți s-au întrebat dacă această directivă va rezolva cu adevărat ceva. Și cred că ar trebui să explicăm de ce ea este construită astfel. Va face posibil ca agențiile de implementare să ia acțiuni pentru a combate terorismul și pentru a-i uh, combate pe potențialii teroriști. Apoi, schimbul de informații. E păcat că în Uniunea Europeană nu există voința de a schimba informații. Vă rog frumos să nu uitați că anul trecut am, av- am dotat pachetul pentru protecția datelor și avem o directivă acolo care specifică foarte clar care este temeiul în baza căruia poliția va avea acces la anumite tipuri de date. Și atunci uh, să vedem ce se întâmplă cu schimbul obligatoriu de informații. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Wimberg. Tack för ordförande. Ja, <clears throat> vi pratar om rätten till frihet. Jag känner Vorbim astăzi despre dreptul la libertate. Eu nu mai am impresia că avem drept la libertate. În propria mea țară, în Suedia, nu mă mai simt în siguranță. Nicăieri în Europa, de fapt. Ce că avem 5.000 de combatanți străini în Uniunea Europeană. Nici deci, măcar nu mai avem voie să spunem că sunt combatanți străini. Ei sunt cetățeni în Uniunea Europene. Dar să-i numim cum vrem noi, criminalii satanei de pe partea mea. Eu sper ca ei să plece. Eu aș vrea să le dau foc pașapoartelor după ce pleacă, să nu se mai poată întoarce. Pentru că s-au dezis de drepturile lor, vreau să o spun foarte pe șleau. Însă, dacă vrem să ne protejăm în fața celor care vor să se întoarcă, avem nevoie de controle naționale la frontieră. Avem nevoie de așa ceva pur și simplu, pentru că vedem ce se întâmplă în Uniunea Europeană, avem nevoie de protecție mai bună. PNR e doar începutul. Și apoi avem nevoie de o cooperare mai bună la serviciul de inform- între serviciul de informații pentru ca totul să capete contur și trebuie să le arătăm uh, acestora că le venim de hack. Mulțumesc! Mulțumesc, Monica Holmeier. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, dragi colegi, mulțumesc pentru contribuții și pentru interesul masiv manifestat. Acum, uh, contribuțiile au arătat uh, cât de uh, mult vă interesează acest subiect, această temă și mi se pare foarte bine. Aș dori, dragă Sofie Intveld, având în vedere călătoriile, să um, luăm exemplul uh, procurorului uh, Piergente, deci din Italia. Tânărul a fost închis datorită faptului, uh, datorită călătoriilor sale și că s-ar fi spus că aparține unui mediu salafist s-a întors în Europa și a emis uh, ideea că s-ar putea să fi avut activități teroriste în Siria și a fost închis. În timpul uh, detenției sale, nu s-a putut uh, dovedi dacă e vorba de un terorist periculos. Anchetatorii a spus că cei doi copii ai săi, de 4 și 6 ani, uh, au fost hărțuiți cu uh, uh, filmulețe video, deci în încercarea lui de a-și radicaliza proprii copii. Deci, de 2 și 4 ani. Deci vă dați seama că Milano uh, avea intenția să uh, săvârșească un atentat uh, foarte uh, grav, dar uh, dacă persoana respectivă nu ar fi fost uh, închisă, uh, pe baza bănuielii respective, poate că nu uh, am fi putut să-l împiedicăm să săvârșească acest atentat. Suntem uh, într-o astfel de situație și este extrem de greu și mă gândeam la cele spuse de Axel sau ce spunea Catarina. Uh, Uh, nu toată lumea își uh, dorește ca uh, cei din antarajul său sau în apropierea sa să fie oameni care să ajungă în închisoare. E clar că trebuie să dovedim, dar trebuie să ne întrebăm dacă probele sunt suficiente de a da, închide persoana respectivă și apoi trebuie să constatăm dacă care este atentatul pe care intenționează să îl săvârșească. Dar în orice caz, în toate statele membre trebuie să avem un instrument ca atunci când cineva la început, o ia pe un făgaș periculos dar nu poate să fie trimis în uh, închisoare să beneficieze de programe de reabiliere. Eu sunt 100% convinsă, eu nu sunt uh, împotriva acestor programe de reabilități, eu sunt uh, adepta tezei de ieri a doamnei Conings, respectiv că e vorba de tineri care sunt confuși, își caută încă calea, dar nu sunt neapărat făptași sau teroriști. Deci trebuie să facă obiectul programelor de radicalizare și aici trebuie să investim cât cât mai mult. Dar posibilitatea ca avocazii, ca uh, autoritățile de justiție să intervină și să desfășoare anchete trebuie să fie reală. Trebuie să le dăm autorităților judiciare această posibilitate. Nu se poate uh, Uh, am avut uh, un uh, african de 29 de ani care a fost închis și care a făcut obiectul unei radicalizări totale și care nu a putut fi prins pentru că nu săvârșise încă nimic. Deci autoritățile de anchetă trebuie să aibă marja respectivă ca să poată să lucreze și am încredere în judecători și în procurori că vor încerca să facă tot ce le stă în putință, așa cum spunea și colega Sargente. Deci când cineva care călătorește, care călătorește în scopuri teroriste sau urmărește programe uh, teroriste singur sau uh, e format, e pregătit, uh, merge în Siria și așa mai departe, atunci trebuie să fim în, să avem posibilitatea să reacționăm și să îi împiedicăm pe acești oameni să săvârșească aceste atentate. Nu e ușor, e o muncă grea, dar e clar că nu trebuie să o luăm cu ușurință eu sunt convinsă că Axel nu, uh, uh, nu voia să zică că toată lumea trebuie să aibă acces la date. Nu, așa cum spunea Ana Gameșa și colegul Boni, uh, trebuie să avem un schimb relevant de date și statele membre trebuie să fie încurajate să facă acest schimb de date relevante în mod obligatoriu. Împreună cu Sofie trebuie să găsim o modalitate și cu Gerard Depre sunt de acord cu toate cele spuse de Gerard, trebuie să mergem mai departe, să facem un pas înainte și ONU uh, nu a um, uh, uh, încheiat acest catalog. Este o decizie a ONU care um, a contravenit curții constituționale din Germania, pentru că curtea din Germania spune că trebuie să existe proceduri judiciare pentru procurori și că nu, este, nu se contravine Constituției, dar trebuie să avem proceduri, trebuie să avem definiții foarte clare. Eu am citit decizia. În orice caz am devenit expert în acest domeniu. Deci, uh, există curți constituționale care, având în vedere amenințările existente, uh, iau decizii mai stricte pe care le-a fi luat în urmă cu șase sau opt ani. Mă gândesc că și la situația Curții Constituționale din Germania. Uh, înainte, Uh, datori, uh, deci acum datorită amenințării uh, nu se mai grăbesc să se pronunțe total împotriva unei decizii pentru, ar contra, pentru că i-ar contraveni Constituției. Deci, în orice caz, trebuie să avem o abordare rațională, dar e clar că nu trebuie să fim reticenți față de autoritățile judiciare din statele membre, care trebuie să aibă toată paleta de măsuri la dispoziție pentru a preveni radicalizarea radicalizarea, de la prevenirea radicalizării până la închiderea pe viață. Toată paleta trebuie să fie folosită pentru că uh, în uh, situația rețelelor teroriste este mult mai bine, mai performantă decât în urmă cu 20 de ani. Nu știam, domnule Pergente, ieri am aflat că chiar la începutul anilor 2000 au uh, fost observate astfel de fenomene. Deci procesul de luare a deciziilor, dovezile uh, în justiție, deci au uh, necesitat un proces cam de 10 ani. Eu nu eram la curent cu această evoluție. Iată ce am aflat ieri și vă mulțumesc uh, pentru faptul că mi-ați explicat acest lucru. Și împreună cu colegii și cu colegele, am dorit ca la comisia noastră să invităm un uh, procuror uh, ca să ne prezinte situația uh, din această meserie, pentru ca să ne putem da și noi seama cu ce se confruntă autoritățile respective, pentru a ne proteja drepturile noastre și pentru a-i opri pe acești potențial răufăcători. Și poate că ar trebui să găsim un ca, un, o cale în comun și sper ca Parlamentul să dea dovadă de consens și de unire. Mulțumesc! Da, votul este prevăzut pentru 24 mai. Mulțumim uh, pentru contribuție. Mulțumim, am încheiat acest subiect de pe ordinea de zi. Trecem la următorul subiect. Este vorba de uh, Mecanismul European pentru Democrație, Statul de Drept și Drepturile Fundamentale. Noi am avut uh, uh, o audiere, am avut un raport uh, din proprie inițiativă, care este acum gata și o rog pe raportoarea Sofie Intvelt să prezinte acest raport uh, INI pregătit în prealabil. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. E bine. Președinte, întrerupe. Vă rog frumos, dacă vreți să părăsiți încăperea, să o faceți în liniște, fiindcă noi trebuie să ne continuăm lucrările și oricum suntem în întârziere. Deci trebuie să continuăm, așa că vă aș ruga să lăsați lucrurile să decurgă în ordine și disciplină. Vă rog frumos. Eu, Sofie. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Da, e nimerit, după cum spuneam, că la această comisie discutăm și despre ce vom face pentru a consolida și menține mai bine în vigoare propriile noastre valori, având în vedere că vorbim despre apărarea acestora în fața atacurilor din exterior. Cunoașteți procedura, am avut uh, o primă rundă cu documentul de lucru prezentat de toți raportorii din umbră și de uh, raportorul de la AFCO, Șepflin. Și am avut sarcina foarte complicată de a întocmi un raport unic, o propunere unică. N-a fost ușor. Se pare că și dacă putem avea în vedere articolul 2, care este cel mai important din tratat, până la urmă se pare că nu avem un temei juridic uh, propice pentru punerea acesteia în aplicare. Deci, uh, eu uh, m-am tot uitat prin documentele de lucru, am tot căutat am apelat la o serie de studii de experți și rapoarte, inclusiv studii comandate de către LIBE sau uh, documentul propus de uh, FRA. Și sunt câteva principii directoare pe care le-am folosit în redactarea raportului. În primul rând, acest raport este doar o primă propunere și în ceea ce mă privește este începutul unui proces. Deci nu este ca și cum acest uh, text va ajunge la capăt de drum fără a schimba o virgulă. E mai degrabă punctul de pornire al unei dezbateri. Un alt principiu important este că, indiferent ce mecanism alegem, acesta trebuie să fie obiectiv, neutru și să se aplice egal tuturor statelor membre, în așa fel încât procesul să fie depolitizat. Nu vrem nici să reinventăm roata, deci un nou mecanism trebuie să se bazeze și să uh, integreze instrumentele existente pentru a nu dedupla anumite eforturi. Deja avem un cadru pentru statul de drept la Comisie, avem uh, dialogul pentru statul de drept de la Consiliu și avem o gamă largă de instrumente pe care vom încerca să le integrăm în măsura posibilului. E mai degrabă vorba de proces, nu este vorba de o decizie unică. Nu e vorba de fixarea unor standarde sau unor unități de măsură pentru a vedea cum sunt respectate valorile europene, ci este un ces uh, continuu, în derulare, deschis. Și și dacă deschidem, un, lansăm un mecanism, acesta va trebui să fie modificat, extins, elaborat în anii ce vor veni. Pentru că și dacă anumite valori de bază rămân la fel, felul în care le percepem în contextul societății se schimbă cu timpul. Deci procesul sau decizia nu poate fi una statică. Un alt aspect important este că eu vreau un mecanism care să nu fie mânat de crize sau de incidente. Să părăsim dezbaterea stupidă de a aplica sau nu articolul 7 sau de a aplica sau nu anumite sancțiuni în cazul unui alt stat membru la ora actuală. Asta va face ca anumite state membre să se opună, ceea ce nu este deloc de bun augur. Avem nevoie de un mecanism care să implice o monitorizare permanentă a tuturor statelor membre și a tuturor instituțiilor europene, iar procesul ar trebui să rezulte într-o cultură pentru democrație, stat de drept, drepturi fundamentale, ceea ce să preîntâmpine încălcarea acestor valori și să detensioneze lucrurile nu avem sancțiuni sau măsuri corective, oricum și acestea, dacă ar fi, n-ar trebui să fie bazate uh, decât pe dovadă și un proces uh, treptat. Deci, atât, acestea au fost principiile directoare. Căutam și temeiul juridic potrivit pentru un asemenea mecanism, dar n-a fost deloc ușor. Niciun temei juridic nu mi-a oferit uh, toate opțiunile pe care le-am vrut cu toții, așa că la final am ales să Uh, fie un acord interinstituțional, care nu este o soluție frumoasă, dar sper eu pragmatică. Și am uh, atașat în anexa 1 un proiect de acord interinstituțional care conține în principal următoarele elemente. Tabloul de bord DRF, Democracy, Rule of Law, Fundamental Rights – un tablou de bord cu uh, raportări pe țară și cu un panel de experți independenți. Apoi, avem un semestru DRF cu dezbatere parlamentară între Parlamentul European și Parlamentele Naționale, incluzând uh, măsuri preventive și corective prin articolul 7, ca măsură de ultimă instanță. Și avem și ciclul politic DRF, în instituțiile europene, pentru că nu este ajuns să privim către statele membre. Ar trebui să evaluăm propria noastră muncă pentru a vedea dacă noi înșine respectăm standardele pe care ni le fixăm. Nu, voi, nu vă voi plictisi cu toate articolele. În esență, despre ce e vorba? Noi vom folosi toate instrumentele care există deja. Avem o gamă amplă de instrumente în instituțiile europene, cum ar fi tabroul de bord pentru justiție, Mm, avem mecanismul de cooperare și verificare pentru Bulgaria și România, raportul pe corupție, pluralismul media, mm, monitorizări și apoi avem toate, toate acele instrumente non-europene. Ar trebui integrate cu toatele într-un sistem unic care să fie un tablou de bord cu recomandări specifice pe țară. Iar acest raport va constitui baza unei dezbateri anuale în Parlamentul European cu parlamentele naționale, cu Comisia și Consiliul. Și uh, abordarea va fi una de pas cu pas către articolul 7 dacă se va impune. Dar eu personal sper ca un asemenea mecanism să facă din articolul 7 un lucru uh, superflu. So, um, well, a few final remarks. Um, in the end, the key, I think, to all this is... Cred că elementul cheie aici este încrederea. Să ne bazăm pe consens, nu să venim cu un text și apoi să ne tot certăm pe amendamente. Și să avem o majoritate de 50 cu 1. Nu vor funcționa lucrurile atunci nu trebuie să fie privit ca fiind un lucru impus uh, de sus, ci ar trebui să implice pe toți cetățenii, pe toate statele membre, parlamentele naționale. Uh, uh, Și tocmai de aceea eu fac toate eforturile pentru a lua legătura cu parlamentele naționale, cu Consiliul, să obțin direct un consens. Acest proces este, în opinia mea, elementul cel mai important. Și, la final, Deja avem un proiect de raport la AFCO cu amendamente și vom încerca să integrăm și asta aici în măsura posibilului. Aș vrea să preiau totul unul la unul, dacă pot. Mă contactează tot felul de persoane interesate și vin cu idei. Voi propune poate chiar eu însă mi amendamente în funcție de ce discut cu aceștia. Am organizat și o serie de prânzuri informale, deja am avut două și sunt prevăzute și altele. Nu sunt evenimente majore, dar dacă sunt eurodeputați interesați, vă rog frumos să ne anunțați. Sunt reuniuni la prânz cu ONG-uri, cu sistemul judiciar, cu instituții europene, cu sindicatele, organizațiile consumatorilor, angajatorilor, organizații religioase, non-confesionale și asociații eh, jurnalistice. Termenul de amendamente va fi 13 mai. O primă dezbatere, cred, e prevăzută dacă nu mă înșel, pe 21 mai. Mulțumesc. Doamna Metzola, uh, reprezintă pe domnul Engel. Mulțumesc. Eu îl locuiesc pe Frank și m-a rugat să îi prezint opinia. Îmi cer scuze în avans raportoarei și colegilor, va trebui să plec imediat după ce fac aceste comentarii, mă grăbesc la aeroport. În opinia lui Frank, uh, raportul este în conformitate cu discuțiile avute cu toți raportorii din umbră și cu toți cei de la AFCO. Atmosfera de lucru a fost constructivă pe tot parcursul. Ne bazăm pe articolul 295 TFUE cu privire la un pact european pentru democrație, stat de drept și drepturi fundamentale, în fo- sub forma unui acord interinstituțional care pune bazele unor aranjamente ce facilitează cooperarea în sânul Uniunii Europene și între statele membre în baza articolului 70 UE. Vor fi integrate aici mecanismele existente și practicile existente. Frank consideră că articolul 295 este singurul temei juridic viabil iar forma acordului interinstituțional este singura cale de urmat, pentru că doar astfel vom reuși să Uh, combinăm eforturile relevante ale celor trei instituții. Este o abordare salutată și salutară. Seamănă cu semestrul european pentru coordonarea economic, politicilor economice, cu o evaluare generală a ceea ce se întâmplă în fiecare stat membru în acest uh, domeniu, un exercițiu anual și un ciclu de dezbatere parlamentară, inclusiv în Parlamentul European, în funcție de recomandările specifice pe țară. Astfel, mecanismul nu va fi utilizat uh, de la un caz la altul, de fiecare dată când apar probleme de guvernanță pe undeva, ci va fi un instrument de evaluare permanentă a tuturor statelor membre, anual, pentru a stabili dacă au fost devieri de la anumite standarde în domeniile mai sus numite. Mecanismul se bazează pe un tablou de bord și pe starea lucrurilor din domeniul DRF, cu un panel independent de experți. Comisia este gardianul tratatelor și tratatul prevede norme importante aici, dar mi se pare că panelul de expert este oarecum mai problematic, cu logica selecției membrilor, cu dimensiunea sa. Dar asta nu înseamnă că un asemenea panel să nu ar trebui să existe. Întrebarea nu este dacă, ci cum. Dacă apar probleme serioase, atunci ne întrebăm, va exista un recurs semi-automat uh, la articolul 7? Și aici apar alte două întrebări. Prima, articolul 7 va deveni din păcate aplicabil? Pentru că este adevărat că a fost uh, descris uh, într-un mod exagerat, se bazează pe dialog și guvernanță și, în cel mai rău caz, un stat membru poate chiar să-și piardă dreptul de vot la Consiliu. Deci, uh, e destul de grav, dar este și logic ca în comunitatea bazată pe anumite tratate să existe guvernanță comună. Și acest principiu trebuie respectat. Și acest respect trebuie cumva implementat la nevoie. E problematic însă că un stat trebuie să se conforme cu un set de standarde de guvernare înainte de a adera la Uniune, e vorba de criteriul de la Copenhaga și după ce ajunge în Uniunea Europeană, statul respectiv poate să treacă cu vederea acele state, standarde fără urmări grave. În al doilea rând, cel mai rău caz este pierderea votului la Consiliu. Și să zicem că se ajunge la asta. Să zicem că excluderea nu poate fi permanentă. Ce se întâmplă cu articolul 7 dacă un stat va deveni dictatorial? Va rămâne statul respectiv în Uniunea Europeană dacă vrea asta? Deci articolul 7 rămâne ultima instanță uh, ad infinitum? Și aici prezint următorul argument. O schimbare a tratatului poate fi impusă pentru a, ca atât pactul cât și mecanismul, cât și abordarea comună la standardele de guvernare să devină o realitate. Acest lucru poate fi reflectat în textul final, uh, dar articolul 295 pare un temei corect pentru adoptarea raportului, iar inițierea unui acord interinstituțional în acest domeniu de asemenea. Vă mulțumesc! Mulțumim, Roberta, pentru că l-ai înlocuit pe Frank. Dau acum cuvântul doamnei Spinelli. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc frumos doamnei raportor. A făcut o treabă extraordinară pe un dosar complicat și mulțumesc pentru că a organizat consultări de-a dreptul uh, extinse cu multe ONG-uri. S-a dorit găsirea unui temei juridic adecvat, astfel încât să putem să depășim limitele impuse de tratat și să avem un instrument care să devină operațional repede și care să nu necesite revizuirea uh, în viitorul apropiat a tratatelor. Propunerile incluse în raport mă fac să-mi pun câteva întrebări, deși sunt de acord cu ele, ca de exemplu un fond de asistență pentru acei cetățeni care, în cadrul unor anchete, își văd drepturile fundamentale uh, încălcate sau riscă să fie încălcate. Mă gândesc și la uh, abolirea articolului 51 din cartă, mă gândesc la articolul 2, drept temei juridic pentru procedurile de a dreptului comunitar și posibilitatea cetățenilor de a promova acțiuni, de a purta plângere directă în fața Curții de Justiție. Apropo de acordul interinstituțional, ca să spune așa, nucleul propunerii, aș vrea și aici să fac câteva observații. Prima parte a documentului mi se pare deosebit de importantă și apreciez propunerea pe care ați făcut-o și anume de a implica un număr mare de experți independenți. chiar dacă sunt puțin mirată de numărul mare de experți la care vă gândiți. Apreciez și tentativa dumneavoastră de a elabora linii de orientare sigure care se bazează pe ultimele evoluții uh, din domeniul jurisprudenței și ai statului de drept. Și de asemenea, apreciez faptul că doriți să garantați cât mai mult um, independența evaluărilor. Am însă rezerve cu privire la trei puncte. Mai întâi, acest follow-up a uh, tabelei de uh, punctaj. Consiliul va juca un rol central prin intermediul instrumentului dialogului anual. Nu sunt neapărat de acord cu dumneavoastră și anume că comportamentul statelor membre trebuie să fie, de fapt, controlat de organul care le prezintă cel mai bine. Ar fi fost mai bine să um, avem un organ independent care face această supraveghere. Sunt mirată în ce privește um, sancțiunile um, și soluțiile în cazul constatării unor încălcări. Știu că revizuirea tratatelor este o chestiune spinoasă, dar, din păcate, ceea ce propuneți dumneavoastră nu modifică status quo-ul, și anume că se va uh, face apel la instrumentul cooperării uh, interinstituționale, care mai degrabă uh, lasă toată discreția și o mare marjă de manevră statelor membre în detrimentul metodei comunitare. Raportul spune clar că mecanismul pe care îl examinăm trebuie să se aplice atât statelor membre cât și instituțiilor. Propunerea unui acord interinstituțional se încheie uh, cu o consecință nedorită. Vom avea un sistem dublu și această tabelă de punctaj până la urmă nu se va aplica instituțiilor europene. Aș vrea să mai adaug aici că acest instrument al acordului interinstituțional nu devine obligatoriu decât pentru instituțiile care îl semnează și se exclude din uh, domeniul de acoperire o serie întreagă de agenții și de organe importante în Uniunea Europeană. După părerea mea, dacă vrem să avem un mecanism care să protejeze drepturile omului, democrația și statul de drept, ar trebui să aibă un uh, spectru cât mai larg și ar trebui să fie obligatoriu pentru toți cei care acționează uh, sub umbrela UE. Deci ar trebui să se aplice nu doar Consiliului și Parlamentului, ci și uh, Băncii Europene de Investiții, uh, Europolului, Frontex și altor agenții care ar putea la un anumit moment dat să încalce drepturile fundamentale. Și am avea nevoie de o evaluare independentă a um, felului în care Comisia își îndeplinește funcția ce revine de a monitoriza um, acțiunile statelor membre. Eu cred că nu trebuie să ne mulțumim doar de acest text legislativ, ci trebuie să ne gândim la toate actele care, în temeiul articolului 263, pot să aibă uh, consecințe juridice uh, pentru terți. Ultimul punct, drepturile sociale. Această această tabelă de punctaj folosește Carta Drepturilor Fundamentale drept termen de referință. Dar analiza este limitată de dispozițiile aceleași carte, pentru că drepturile sociale, numite principii în cartă, sunt, de fapt, destul de limitate și mm, nu au aceeași uh, importanță în cartă precum drepturile uh, civice. Prin urmare, cred că avem nevoie pe viitor de a ne gândi la o altă posibilitate, ca de exemplu ca UE să adore la Cartea Socială Europeană și să includem această cartă în ceea ce s-a numit uh, procesul de adaptare pe care de altfel îl pomenește și raportul. Doamna Lunacek. Mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt, pentru că Sophie Intfeld a prezentat uh, foarte bine subiectul, dar și ceilalți raportori. Mm, deci, uh, multe dintre elementele prezentate uh, sunt, fac parte și de abordarea mea. Aș dori să-i mulțumesc lui Sofie pentru propunerea sa care dorește să avem un mecanism modern în care cooperarea și dialogul între, la nivelul Uniunii Europene și între statele membre să ducă la crearea acestei încrederi reciproce, care s-a pierdut. S-a pierdut în foarte multe domenii. Și mecanismul pe care îl prezenți tu este un acord interinstituțional în care mulți din Parlamentul nostru am cerut monitorizarea tuturor statelor membre, a fiecărui stat membru, astfel încât nimeni să nu mai poată critica doar Bruselul și să dea vâna pe Bruxelles. E un aspect care este foarte important, știu acest lucru și după cum știți, eu sunt austriacă și în 2000 am avut sancțiunile respective împotriva guvernului de dreapta, de extrema dreaptă. Eu făceam parte pe atunci uh, din Parlamentul Național, noi eram pentru așa numite sancțiuni, nu erau chiar sancțiuni pentru că nu există un mecanism, dar uh, problema era că nu aveam nicio strategie alternativă. Întotdeauna, dacă ai o strategie, trebuie să ai și o strategie alternativă. Dacă prima nu funcționează, trebuie să ai și o a doua. Și, în al doilea rând, s-a creat și asistăm, asistăm uh, la un fenomen uh, asemănător în unele state membre, Polonia, Ungaria, s-a creat impresia că Bruxelul ne impune ceva și e așa o înfruntare între ei și noi. Și nu așa ar trebui să privim lucrurile. Noi suntem Uniunea Europeană, nu ar trebui să fie această dezbinare și această învrăjbire. Deci avem, uh, ar trebui să avem o revizuire a situației din toate statele membre, pentru că nu există niciun stat membru perfect. E un model Uh, foarte novator și cred că în procesul de negociere de la Parlament, dar și cu celelalte instituții europene, cred că ar trebui să găsim o modalitate pentru a crea ceva care să ducă la mai multă înțelegere și multă încredere decât avem a, astăzi. Și să ieșim din această mentalitate de tip uh, articolul 7. Îi mulțumesc lui Sofie și grupul nostru sprijină această abordare, această idee de a invita mai multe părți implicate la diverse niveluri pentru o dezbatere și această idee mi se pare foarte logică, pentru că, până la urmă, asta e miza, să implicăm pe toată lumea și să obținem uh, un acord cu o mare majoritate. Nimeni nu va fi de acord, uh, deci, în proporție de 100%, dar avem nevoie de o cât mai mare majoritate, un consens. Această idee de comisie de experți, unii au spus că e prea mare, dar haideți să discutăm, să vedem cine ar putea face parte din ea. Dar nu se poate spune că vine din stânga, dreapta, uh, nord-sud sau alte criterii. Dar în orice caz, unele guverne s-ar putea să aibă impresia că nu sunt suficient de bine reprezentate. Această idee a avea o convenție este foarte bună, un punct bun de plecare. Vom vedea dacă cine va trebui să facă parte din ea, care sunt participanții, dar în orice caz dacă uh, includem cât mai mulți participanți, uh, procedăm bine, pentru că după aceea putem să mergem așa la chichițe. Deci, sprijin strategia, dar și conținutul textului. Există câteva chestiuni, uh, detalii tehnice pe care le vom modifica, probabil prin amendamente, dar în orice caz, personal, eu mi-aș dori să avem o schimbare a tratatelor care să ne ducă într-o altă direcție, dar deocamdată nu sunt optimistă dar mi trebuie să îmi fac iluzii că lucrurile s-ar putea să se îndrepte în direcția mea. Deci cred că ar trebui să găsim o modalitate să includem pe cât mai mulți actori, Consiliul, uh, Comisia și oricum Parlamentul, dar în orice caz cu contribuțiile tuturor uh, grupurilor politice, uh, semnalele sunt încurajatoare, deci haideți să continuăm în această direcție. Mulțumesc, domnul Iurec. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, articolul 7 uh, e un articol care poate fi folosit ușor. Se spune că trăim în țări democratice, în democrații, și doar la o situație care uh, uh contravine tuturor țărilor uh, poate duce la o schimbare în virtutea acestui articol. Se vorbește despre state, despre guverne. Consiliul European poate să ia acțiuni pe baza articolului 7 Am avut recent o dezbatere despre Polonia și nu am primit niciun uh, răspuns în ceea ce privește temeiul juridic în, vite, în virtutea căruia Comisia Europeană dorește să ia măsuri de control în Polonia. Pentru că, conform legii, dacă Comisia Europeană are îndoieli în legătură cu situația Uh, dintr-un stat membru, atunci trebuie să uh, defere această situație uh, la Consiliu. Deci, noul mecanism cred că contravine tratatului. Am avea o uniune complet diferită decât uniunea la, în care am intrat. Și o dezbatere cu privire la drepturile fundamentale este pe deplin justificată. Putem vorbi despre drepturi fundamentale și eu am idei Uh, de exemplu, în legătură cu eutanasia în Olanda. Din punctul meu de vedere, această lege se bazează pe o prezumție greșită că uh, dreptul la viață uh, trebuie să fie negat. Nimeni nu poate cere cuiva să facă din ei un sclav și nimeni nu poate cere cuiva eh, să uh, îl ajute să-și eh, piardă viața. Aceasta este baza sau temeiul juridic al legii în Polonia. Putem vorbi, putem dezbate, e opinia mea și nu-mi place nici felul în care referendumul cu privire la cuplurile homosexuale s-a desfășurat în Irlanda și aici am uh, îndoieli în ce privește statul de drept, pentru că legislația irlandeză uh, de a, uh, această, uh, s-au sponsorizat referendumul din sănătate și se pare că așa s-a întâmplat de această dată. Sistemul de referendumuri din Irlanda este, după cum știm, destul de evoluat și credem că ambele părți ar trebui să aibă aceeași, aceeași, același grad de acces la mass media. Da, avem uh, astfel de exemple, putem discuta despre ele, uh, putem să mergem în alte țări, să ne întâlnim cu prietenii din țările respective și așa mai departe. Dar un mecanism de controlare a țărilor e o altă Uniune Europeană. Uniunea Europeană a fost uh, creată în sprijinul, în, în, în ideea de solidaritate, apoi să se creeze o piață care să se adapteze la tendințele din lumea mondială, modernă, trebuie să ne sprijinim uh, din punct de vedere politic, să aducem ajutor uh, țărilor care au nevoie de el și trebuie să ne ajutăm reciproc, nu să ne controlăm unii pe alții, pentru că nu avem căderea sau autoritatea să o facem. Dacă Comisia Europeană, Parlamentul European sau Comisia noastră ar fi avut uh, imparțialitatea necesară să uh, ia aceste decizii, poate că s-ar fi implicat în referendumul din Irlanda. Chiar Voltaire spunea că uh, îți uh, urăsc ideile, dar sunt gata să-mi dau viața pentru dreptul tău de a le exprima. Nu e un motiv întemeiat pentru a i judeca pe ceilalți, însă. noi nu putem să judecăm alte țări. Ori suntem o comunitate bazată pe solidaritate, ori nu va mai exista Uniunea Europeană. Sau uh, Uniunea Europeană se va schimba în mod radical. Îi mulțumesc uh, entuzia- pentru entuziasmul său, uh, raportoarei, uh, pentru eforturile depuse, pentru strădanile tale dar cred că documentul acesta merge în direcția greșită. Ori vom pune sub semnul întrebării tratatele sau dezbaterea noastră va fi deviată într-o direcție greșită. Și încă ceva. Acest mecanism bazat pe articolul 7 nu poate să fie schimbat, după cum știm cu toții. Deci, ori trăim într-o lume utopică, ori distorsionăm legea. Domnul Boni, mulțumesc. Eu mă voi referi la propunerea colegei noastre uh, Sofie Intveld, nu voi face declarații de ordin generale legate de statutul Uniunii Europene. Mulțumesc pentru acest proiect de raport. Cred că merită sprijinul nostru. Avem nevoie de mecanisme neechivoce și, de asemenea, și pactul care este prezent în uh, propunere este un instrument pentru o implicare a tuturor părților interesate. Și e contextul pentru care, uh, pe baza căruia un uh, mecanism să funcționeze și în baza acordului interinstituțional. E adevărat că trebuie să încurajăm cooperarea între toate instituțiile europene pentru ca toată lumea să uh, fie implicată în punerea lui de aplicare. Cum va funcționa acest mecanism, va trebui să mai discutăm. De exemplu, cine ar trebui să facă parte din acest grup de experți? Cum ar trebui ei să fie numiți? Și care ar trebui să fie competențele lor? Care este contextul juridic pe care panelul îl va avea și care va fi rolul recomandărilor uh, emise de acest panel. Dar eu sunt în principiu pentru acest uh, panel. Cred că avem nevoie de indicatori foarte clar care să se aplice tuturor statelor membre. Toate statele membre ar trebui să fie tratate în mod egal. Și, bineînțeles, toate statele membre ar trebui să fie uh, deschise schimbului de vedere. Ceea ce este clar pentru mine e ca nu să se folosească doar uh, indicatorii cantitativi, ci și de calitate. Trebuie să ne asigurăm de asemenea că sunt uh, obiectivi, uh, acești indicatori sunt obiectivi, nu e ușor, dar e foarte important ca în evaluarea noastră să nu figureze doar cifre. Sunt de acord că acest mecanism ar trebui să fie într-o continuă evoluție și că ar trebui să ne consultăm și cu parlamentele naționale, vocea lor ar trebui să, fie, să se facă auzită în această dezbatere. Știu că această dezbatere uh, s-ar putea să nu fie pe placul tuturor, dar cred că are o valoare intrinsecă pentru că ar putea avea un efect foarte important în ceea ce privește participarea în procesul democratic. Uh, participarea democratică este foarte importantă, nu ar trebui să o uităm atunci când vorbim despre acest raport. De exemplu, instrumentele digitale ne pot ajuta să consolidăm această participare prin uh, faptul că procesul decizional ar putea să devină mai transparent, ar permite consultarea unor organizații, dar și a unor persoane. S-ar putea folosi formule precum crowdsourcing pentru ca uh, cetățenii să fie asociați la procesul decizional. Nu ar trebui să uităm că cetățenii noștri sunt uh, Uh, o sursă de cunoștințe, de experiențe pentru noi și pentru autoritățile uh, la nivel uh, de stat membru. Nu doar membrii administrației, ci și societatea civilă și reprezentanții consumatorilor trebuie să fie implicați. Și când vorbim despre panelul respectiv, trebuie să ținem cont de aceste aspecte. Mă bucur de faptul că lansăm această dezbatere și încă o dată mulțumesc pentru propunere și mai mult, cred că ar trebui să ținem cont și de rolul articolului 7. Să furnizăm uh, o explicație valabilă acestui articol. Eu sunt din Polonia. Aș dori să spun că sunt de acord cu intervenția calmă a lui Marek Iurec, dar nu sunt, uh, nu sunt de acord cu conținutul ei. Sophie, da, mulțumesc, mulțumesc colegilor pentru contribuții. Foarte pe scurt. O să răspund la uh, contribuții. În ce privește intervenția domnului Iurec, aș dori să elimin două neînțelegeri. Spuneți că articolul 7 nu a fost uh, conceput ca să fie uh, folosit. Așa se pare că da, există totuși în tratat și dacă nu îl folosim, atunci ar trebui să-l eliminăm și dacă nu, mai bine să-l facem operațional, pentru că dacă nu este o prostie că există. Nu doresc să se controleze, să, să avem o procedură de control E tocmai pentru că mecanismele actuale tocmai asta încearcă să facă, să controleze și să impună. Eu în încercarea mea încerc să asociez cât mai multe persoane, să avem o dezbatere publică. Vorbim totdeauna despre valorile noastre comune. Dar nu știm care sunt. Știm care sunt ele, ele uh, figurează totuși în documente, dar valorile comune sunt uh, întotdeauna curg din dezbaterea publică și trebuie să implicăm pe toată lumea, toate partidele politice. Uh, S-a spus ceva în legătură uh, cu acest panel de experți. Ar fi trebuit să spun uh, câteva mai multe în introducere. E singura propunere care este, să zicem, total nouă, revoluționară. Restul se bazează pe instrumente existente. Și da, Ulrike e adevărat. Am propus acest uh, panel foarte vast, în mod conștient, pentru că tocmai asta încerc, să uh, adu- readuc încrederea, pentru că dacă oamenii au încredere, vor accepta și rezultatul activității. Există multe opțiuni posibile. Dar dacă lăsăm totul la cheremul comisiei care impune sancțiuni asupra țărilor, oamenii, cetățenii nu vor accepta aceste uh, sancțiuni. Deci trebuie să avem un panel care să fie reprezentativ, să fie acceptat de toată lumea. Putem să dezbatem despre alcătuirea lui, componența lui, cine ar trebui să figureze. Nu e vorba decât de o propunere, dar am făcut o listă, am numărat și am ajuns la 66 de uh, membri ai panelului Anul când a fost uh, creat, a înființat partidul meu. Poate că e un semnal pe care mi-l transmite destinul, dar în orice caz vom vedea uh, care sunt ideile care vor interveni în dezbatere. Barbara Spinelli a făcut și ea câteva observații pertinente. Sunt de acord în mare parte cu ele. Problema este că trebuie să respectăm ce se stipulează prin tratat, care sunt competențele și care este sfera de aplicare a raportului tot ce spun în legătură cu drepturi sociale. S-ar putea ca majoritatea Parlamentului să uh, fie mai mari decât, mai extinse decât uh, ce se prevede în Carta Drepturilor Fundamentale, dar nu, acesta este obiectul raportului. În orice caz, totul se va perfecționa în viitor. Și, în fine, pentru a reveni la această chestiune articolului 7, dacă el va fi uh, acționat în mod automat, așa cum spune Roberta Mețola, nu, nu va fi așa, pentru că nu se poate. Nu asta prevede tratatul. Ce încerc eu e să creez un mecanism, să propun un mecanism care să reprezintă o bază. Domnul Iurac, pe drept cuvânt, a spus că uh, trebuie să ne întrebăm care este baza juridică a unei intervenții, în general. Putem uh, contesta temeiul juridic, dar trebuie să avem mai multe dovezi colectate în mod sistematic de la toate statele membre, astfel încât să putem avea norme de comparație pe care să le perfecționăm de-a lungul timpului și după aceea să avem o bază pentru a declanșa articolul 7, dacă ajungem la o situație în care uh, va fi necesar. Cred că procesul va fi consolidat, așa cum spunea și domnul Boni. Procesul va putea deveni mai transparent. În concluzie, e o propunere pe care vă uh, supun atenției. Am primit foarte multe sugestii care uh, mă vor face să depun amendamente la propriul raport. Sper că acest uh, raport să se îmbogățească de-a lungul procesului și să ajungem la un proiect uh, care să fie sprijinit cât mai majoritar uh, de către Parlament. Mulțumim, Sofi, mulțumesc colegilor pentru intervenții. Ultimul punct din această dupămasă este o întrebare adresată Comisiei de către Gerard Depre în ceea ce privește numărul de state membre care consideră Turcia o țară terță sigură, o întrebare adresată în 9 februarie 2016 în conformitatea cu uh, regula 135 ar fi trebuit să primească răspunsul în uh, 6 săptămâni. Comisia nu a răspuns la această întrebare în termen, deci domnule Dupre, aveți cuvântul. Merci, madame la Vă mulțumesc, doamnă președinte. Ați explicat în câteva cuvinte care era rostul acestei întrebări. Eu am întrebat comisia care era numărul de țări, state membre, care au aplicat, aplică acum sau vor aplica pe viitor acest concept de Turcia țară sigură, deoarece consecințele aplicării acestui concept sunt foarte practice pentru solicitanții de azil, căci, dacă am înțeles eu bine, orice solicitant de azil care a tranzitat printr-o țară considerată sigură, o țară terță considerată sigură de către un stat membru, nu uh, va beneficia de un tratament uh, pe fond a cererii sale de azil, ci va fi returnat automat către această uh, țară terță sigură pe care a traversat-o. Iată de ce doream să știu câte state membre considerau Turcia ca fiind o țară sigură. Și am făcut această solicitare pentru că Comisia ne-a propus o, pro, o listă cu țări terțe sigure și vreau să știu de ce comisia nu ne trimite o listă cu asemenea state terțe pe care le consideră uh, sigure. Mulțumesc. Acum are cuvântul reprezentantul comisiei. Uh, first of all, uh, for the delay in answering the question to Mr. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Îmi cer scuze pentru că nu am putut încă să răspundem întrebării domnului Depre. E din motive de proceduri interne. Câteva elemente de uh, background. Statele membre sunt libere să califice o țară terță drept sigură. Dar uh, cum spuneam, judecă de la caz la caz. Nu este o desemnare general valabilă. Din câte știm noi, niciun stat membru nu a considerat Turcia țară sigură până acum, din ce știm noi, ceea ce nu exclude că s-a întâmplat în trecut, cum spuneam, pentru anumite cazuri individuale. Dar, cum spuneam, e vorba despre cazuri individuale, noi nu putem să excludem această ipoteză. Dar ca să răspund clar întrebării dumneavoastră, niciun stat membru nu a considerat Turcia ca fiind un stat terț sigur. În ce privește al, a doua parte a întrebării, eu n-am acum un răspuns pentru dumneavoastră. Nu știu dacă ar fi justificat să facem o asemenea propunere legislativă, o listă cu state terțe sigure dar în achi avem o asemenea um, propunere legislativă care eventual ar putea să fie revizuită, astfel încât să avem o abordare la nivel european a principiului de uh, stat terț sigur. Domnule Depre, dacă răspunsul era atât de simplu și de scurt, de ce e atât de greu să-l trimite și de ce vă trebuie mai mult de șase săptămâni ca să-mi răspundeți. Vreau să fiu sigur că am înțeles bine. Deci, atunci când un solicitant de azil urmează să fie returnat într-un stat terț, se face o evaluare de la caz la caz, chiar în absența unui temei juridic. Ia un exemplu. Și așa revin la întrebarea mea. Dumneavoastră îmi spuneți că niciun stat membru nu aplică acest concept de stat terț sigur, dar Grecia nu cumva tocmai a luat o asemenea decizie, cum că Turcia ar fi un stat terț sigur? Dacă domnul Deprem dă voie spre doamna Invelt, eu pot să revin apoi, doamnă președinte. Te rog, Sofie. Vreau să știu cum funcționează sistemul. Spuneți că statele membre iau hotărârea de la caz la caz, dar aceasta este procedura um, obișnuită de um, analizare a unei cereri de azil, dar nu aceste, acesta este conceptul statului ter sigur. Pentru că atunci când uh, Uh, desemnezi o țară uh, ca fiind uh, stat sigur, asta nu te împiedică să depui o cerere de azil. Nu, noi spunem că o cerere de azil nu mai este nici măcar avută în vedere pentru că persoana respectivă a traversat un stat terț care este considerat stat sigur și atunci el este automat returnat în acel stat. Doamna, domnul Depre, ca să continui ce a spus Sofie, dacă mi-aduc eu bine aminte, una dintre consecințele acestei idei era că toate solicitările de azil urmau să uh, fie respinse atâta timp cât persoanele le-au formulat în acel stat terț considerat sigur, e adevărat sau nu, și atunci mă întreb dacă Grecia nu are tot interesul să adopte această definiție ca să facă ce dorește să facă. Comisia? Încerc să lămuresc puțin conceptul. Evaluarea fiecărui caz în parte permite autorităților să știe dacă o persoană care se trimise în acest stat poate să beneficieze de protecție internațională sau nu și în acest caz dacă o persoană este returnată în Turcia uh, poate să beneficieze de protecție internațională sau nu și apoi puneți întrebarea domnule pre dacă cererea de azil va fi examinată pe fond sau nu. Ei bine, conceptul prevede că atunci când persoana traversa Turcia și face o cerere de azil apoi într-un stat membru, cererea sa de azil nu este respinsă automat și persoanei îi se cere să se întoarcă în Turcia, pentru că și acolo ar putea să beneficieze de protecție internațională. Dar, repet, statele membre fac uh, aceste evaluări de la caz la caz. Iar în ce privește Grecia, eu cred că abia de câteva zile ei aplică acest principiu pentru anumite persoane care au ajuns pe insule grecești, dar oricum trebuie să analizez dacă pentru fiecare solicitant de azil în parte uh, există posibilitatea de protecție internațională în statul terț unde îl uh, um, trimiți. Îmi cer scuze, îmi cer scuze eu am senzația că aceasta nu e realitatea. Un acord politic stipulează că toți resortisanții sirieni care vor cere azil în Grecia vor fi trimiși din nou în Grecia. Iar resortisanții sirieni care cer azil în Grecia vor exista un alt sirian care se va întoarce în Grecia. Deci pentru toți sirienii care vor, uh, uh, vor cere azil uh, undeva în Europa, cererea lor va fi considerată inadmisibilă și vor fi rugați cu să se întoarcă în Grecia. În ceea ce privește acordul UE-Turcia, este adevărat ce spuneți dumneavoastră. Acordul politic tocmai acest lucru îl prevede. Însă, în ceea ce privește punerea în aplicare, trebuie să respectăm dreptul comunitar și internațional în vigoare, și anume că verificarea trebuie să se facă de la caz la caz. Și rămâne de văzut dacă pentru fiecare persoană în parte aceasta poate să fie returnată sau nu în Turcia. Autoritățile elene sunt cele care trebuie să facă această evaluare de la caz la caz. Mr. Nielsen. Thank you, colleague. Vă mulțumesc, domnule Nielsen, vă mulțumesc, dragi colegi. Am încheiat toate punctele de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc pentru intervenții. Președintea mulțumește și interpreților avem săptămâna viitoare două întâlniri, una luni de la 3 la 18.30 și apoi marți de la 2 jumate la 6 după amiaza. Vă mulțumesc încă o dată și vă urez drum bun!